Please take your seats. Good morning. Vă rog, luați loc. Bună dimineața tuturor. Ne reluăm discuțiile. După reuniunea de ieri și după reuniunea grupului la nivel înalt referitoare la uh, Comitetul OLAF. Ne așteaptă punctul 6, spune doamna președinte. Acum două săptămâni am avut un trilog referitor la regulamentul OLAF pe care l-am încheiat cu succes. Iar uh, acum trebuie să votăm prin vot unic, electronic. Dacă apăsați pe plus, atunci înseamnă că acceptați rezultatul trilogului. Domnul Bart Stas dorește să ia cuvântul, vă rog. Um, um. Doamnă președinte, aș dori să dau o explicație de vot. Eu am participat la negocieri împreună cu dumneavoastră și cu doamna Ayala Sender și uh, reprezint Comisia de Mediu la Trilog și nu atât Comisia de Control Bugetar, dar ce pot să vă spun este că atunci când se negociază între Parlament și Consiliu în prezența Comisiei, Parlamentul trebuie să aibă o poziție unită și dacă nu are o poziție unită, Cutuma este ca persoanele care negociază în numele Parlamentului să ceară suspendarea negocierilor, să aibă timp să discute între ele. Însă, reprezentanta grupului socialist și dumneavoastră, ca președinta Comisiei de Control Bugetar, în loc să faceți asta, ați început să discutați încălcând dorința raportorului și ați reușit să arătați Comisiei și Consiliului faptul că Parlamentul nu este unit. Acest comportament nu poate fi tolerat și cred că trebuie să discutăm la reuniunea coordonatorilor. Pentru că acest lucru s-a întâmplat acum două săptămâni și aseară am auzit că s-a mai întâmplat încă ceva la negocierile dintre Parlament și Consiliu în prezența Comisiei în ceea ce privește crearea unui nou comitet de supraveghere pentru OLAF. Dacă grupul socialist dorește să arate Consiliului și Comisiei ce divergențe de opinii avem în Parlament, n-au decât să o facă, dar trebuie să înțeleagă că atunci se marginalizează ei înșiși și uh, dăunează imaginii Parlamentului European. Mulțumesc, eu nu doresc să continu acum această dezbatere. La coordonatori uh, este mai potrivit, ar fi bine ca uh, Parlamentul să aibă o poziție unitară, însă trebuie ca Parlamentul să respecte poziția majorității, pentru că altfel rezultatul nu este concludent. Doamna Ayala. Nu, nu voi intra, ești de acord cu usted, că... nu am să intru în această dezbatere, sunt de acord că e mai bine să vorbim la coordonatori, însă e adevărat că de multe ori nu poți să cer să se facă miracole dacă nu e consens. Însă vreau să vă întreb, am înțeles că votul este despre trialog și nu despre amendament, deci uh, nu trialogul de ieri, ci cel referitor la regulament. Iată de ce era vorba de domnul Artuis. Votăm acum rezultatul negocierilor referitor la modificarea regulamentului OLAF, care conține noua alcătuire a Comitetului de Supraveghere, așa cum, discutat, așa cum am discutat acum două săptămâni, și cum au stabilit coordonatorii, dacă doriți să votăm acum, vă rog frumos, deschidem votul prin apel nominal. Äh, S-a închis votul. 17 participanți la vot și textul se adoptă cu 17 voturi. Mulțumesc tuturor pentru participare. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și doresc să îi salut pe membrii Comisiei pentru Bugete în frunte cu președintele lor, domnul Artui. Discutăm raportul special al Curții de Conturi Europene referitor la administrarea de către Serviciul European de Acțiune Externă a Clădirilor, pe care acesta le deține în lume. Vreau să urez bun venit domnului Russo, membrul Curții de Conturi responsabil, Domnul Cearnețchi este raportor și doamna Macovei este prezentă, doresc să o salut. Și, domnule Ruso, aveți cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. In January 2000... Când a fost creat, în ianuarie 2011, Serviciul European de Acțiune Externă și-a asumat responsabilitatea pentru toate delegațiile Comisiei Europene din lume. Situația multor dintre clădirile și birourile uh, ocupate actualmente de SEAE este produsul deciziilor luate în trecut de comisie. Și în ciuda uh, acestei situații s-a uh, constatat că, în general, sediile, birourile și reședințele șefilor de delegații respectă criteriile necesare, inclusiv pe cele de securitate. Acest audit a identificat trei domenii de uh, cazuri în care clădirile nu sunt uh, cele mai adecvate din perspectiva rentabilității. În primul rând, unele sedii depășesc plafoanele din politica clădirilor stabili, plafonul stabilit în 2013 este de 35 de metri pătrați pe persoană, incluzând spațiile comune. Am constatat că spațiul mediu de persoană în 2014 era de 41 de metri pătrați, ceea ce înseamnă că există aici o posibilitate de a face economii la chirie și la întreținere, reducându-se spațiul mediu uh, pe persoană. Am mai uh, analizat situația proprietăților. Am constatat că se are în proprietate clădiri pe care nu le mai folosește. SEAE închiriază majoritatea clădirilor, dar are în proprietate cam 20% dintre acestea. Unele dintre clădiri nu sunt ocupate de ceva vreme. De exemplu, reședința șefului de delegație din Tanzania, printre altele. Al treilea domeniu unde rentabilitatea nu este satisfăcătoare este uh, utilizarea partajată a acestor clădiri. SAE încurajează delegațiile să își împartă clădirile cu reprezentanți ale statelor membre sau ale altor uh, instituții europene. 45 de instituții împărțeau clădirile în 2015. Dar auditul nostru a arătat că um, sumele percepute de SAE nu sunt percepute în mod consecvent de la toate aceste instituții. În parte, din cauza procedurii inițiale de selecționare a clădirilor și în parte din uh, cauza modului în care se SEAE verifică dacă clădirile mai sunt adecvate și uh, realizează operațiunile de mentenanță. Se folosește ca bază de lucru un dosar al clădirii, iar procedura aceasta este un exemplu de bune practici, pentru că oferă o bază bine structurată și bine documentată pentru luarea deciziilor dar am constatat și deficiențe în uh, aplicarea practică a deciziilor. De exemplu, analizele tehnice și financiare din dosarele clădirilor nu demonstrează uneori că propunerea de soluție reprezintă cea mai rentabilă opțiune. După selectarea clădirilor, SAE monitorizează dacă acestea mai corespund cu nevoile și dacă oferă uh, suficientă uh, plus valoare și suficientă rentabilitate și folosește un sistem de informații privind gestiunea clădirilor. Unele dintre datele din acest sistem, am constatat noi, nu sunt complete sau nu sunt reale. Această lipsă de informații reale sau de informații de bază în legătură cu clădirile din delegații este un obstacol care nu permite planificarea corectă a schimbărilor necesare. De asemenea, nu se folosește la maximum informația disponibilă care ar putea fi utilizată pentru a se realiza planuri de măsuri de corecție. Documentele de corecție se referă la uh, nevoi pe termen scurt și nu țin cont de obiectivele pe termen mediu. Crearea de planuri pe termen mediu ar respecta bunele practici iar aceste planuri ar putea fi adecvate la nevoie în caz că apar evoluții politice neprevăzute. SAE are obiectivul pe termen lung de a achiziționa mai multe uh, clădiri de birouri. În 2015 a um, cerut uh, împrumutul la 200 uh, de miliarde de euro pe patru ani pentru a cumpăra uh, imobile dar SAE nu are experiență în deținerea de clădiri, nu are uh, expertiză în gestiunea imobilelor și nici în ceea ce privește mentenanța clădirilor și nici în ceea ce privește vânzarea clădirilor care nu mai corespund. Pe baza acestei observații am făcut opt recomandări. În primul rând, ne-am referit la obiectivele pentru clădirile de birouri. Obiectivul nou din politica de clădire a SEAE trebuie să includă și flexibilitatea, capacitatea de a răspunde la o mărire a numărului de angajați și de asemenea să țină cont de faptul că e necesar uh, să existe structuri de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități. În al doilea rând, am recomandat ca tarifele percepute de la organizațiile cu care se împart sediile să fie consecvente și să permită recuperarea integralității costurilor. SEAE a acceptat ambele recomandări. În al treilea rând, am recomandat ca SEAE să consolideze aplicarea procedurii de selecție a clădirilor, de exemplu prin compararea opțiunilor pentru a uh, ajunge la o evaluare cât mai echilibrată tehnică și financiară. SEAE a acceptat și această recomandare. De asemenea, SEAE a fost dispus să exploreze sugestia noastră de ameliorare a dosarelor uh, imobilelor în conformitate cu principiile din regulamentul financiar. A patra recomandare a fost ca SAE să verifice în mod uh, regulat dacă prețurile imobilelor corespund cu prețurile pieței. A cincea recomandare a fost ca SEAE să-și îmbunătățească sistemul informațional de gestionare a proprietăților imobiliare. Și SEAE ia deja măsuri în acest sens. A șasea recomandare a fost să se consolideze expertiza în materie de gestionare a proprietăților imobiliare și SEAE a acceptat această recomandare. În al șaptelea rând, am recomandat ca SAE să elaboreze planuri pe termen mediu. Cam șapte ani pentru închirierea, cumpărarea, modificarea, reamenajarea și vânzarea clădirilor. Se consideră că sunt dificultăți de planificare dacă perioada depășește 2-3 ani. În cele din urmă am recomandat ca SAE să introducă sisteme de uh, identificare a cazurilor uh, unde se poate gestiona mai eficace uh, proprietatea sa imobiliară. SAE ar trebui să evalueze excedentul imobiliar pe care îl deține înainte de a cumpăra altceva. Și SAE a acceptat și această uh, recomandare cu condiția să se țină cont de fluctuațiile de resurse umane. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Russo. Mulțumesc pentru acest raport. Este un raport foarte important și foarte interesant, pentru că este prima dată când se explorează un subiect foarte greu uh, de um, controlat de către noi, pentru că sunt peste 163 de delegații uh, și, deci, imobile. Vă referiți în raport la uh, clădirile de birouri și la reședințele ambasadorilor UE, dar mai sunt și alte clădiri, pentru că nu e așa, uh, funcționarii detașați de la Bruxelles trebuie să fie cazați undeva. Deci așteptăm cu nerăbdare și a doua parte a um, raportului și anume gestionarea cazărilor pentru funcționari. Îi salut și pre-reprezentanții SAE și vreau să le spun că uh, Uh, știm că ei au și o grea moștenire și anume că trebuie să gestioneze acum clădiri care au fost în proprietatea comisiei și ale delegațiilor comisiei și știm că este dificil. Doamna Macovei are cuvântul ca să ne prezinte documentul de lucru. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că domnul raportor este domnul Czarnecki și m-a rugat să-i prezint opiniile. Raportorul salută faptul că au crescut cazurile în care delegațiile UE uh, împart sediile cu alte instituții și s-au semnat recent 17 memorandumuri de înțelegere. Sperăm ca SAE să caute noi moduri de a prelungi această practică. De asemenea, ne așteptăm să se pregătească o strategie de colocație cu reprezentanțele statelor membre și, de asemenea, de partajarea costurilor de logistică. Raportorul regretă faptul că sistemul informațional nu conține date suficiente uh, cu privire la gestiunea clădirilor și a reședințelor și solicită SAE să își consolideze Uh, toate instrumentele aferente. Sistemul trebuie să fie dezvoltat și ameliorat ca să se asigure o perspectivă de ansamblu asupra uh, costurilor legate de clădiri. Dorim să cerem SAE, în primul rând, să se revizuiască complet uh, fiabilitatea datelor incluse de delegațiile UE. În al doilea rând, să aibă instrumente de uh, verificare a tuturor costurilor aferente clădirilor și, în al treilea rând, să dezvolte o politică care să permită să se monitorizeze în, în întregile uh, aspecte, toate aspectele ale cheltuielilor. Cerem uh, să se scadă uh, totalitatea clădirilor de birouri închiriate pe an. După cum a spus și raportorul, trebuie să se dezvolte expertiza în domeniul gestiunii uh, clădirilor. SEAE trebuie să dezvolte o inițiativă pe termen mediu care să identifice toate opțiunile, pornind de la priorități de investiții, posibilități de achiziții, închiriere, renovări, împărțirea sediilor cu statele membre și să țină cont și de proiecțiile de personal și de uh, dezvoltarea politicilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Mă uit la președintele Comisiei pentru Bugete. Mă întreb dacă dorește să ia cuvântul. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă aflu aici în această dimineață pentru a sublinia cât de mare este uh, importanța colaborării strânse între Comisia pentru Bugete și Comisia de Control Bugetar. Acest raport al Curții de Conturi este foarte interesant. Doresc să felicit Curtea pentru analiza efectuată, pentru recomandările formulate. Doresc să salut raportorul. Tocmai uh, ni s-au prezentat concluziile acestuia. Și în uh, ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, eu uh, și colegii mei de la Comisia pentru Bugete, unde sunteți membră și dumneavoastră, doamnă președinte, primim uh, des dosare pentru achiziționarea de imobile la Tokyo, la Beijing, în cornul Africii. Și eu mă întreb dacă până la urmă nu s-ar putea um, desfășura un proces de reflexie referitor la, sigur, prezența serviciilor externe ale Uniunii Europene în afara acesteia și a statelor membre în afara Uniunii Europene. Poate că uh, este posibil să se pună în comun mai multe uh, bunuri imobiliare și poate că statele membre pot fi invitate să colaboreze mai strâns și să organizeze servicii comune în afara Uniunii Europene. Cred că aici există un potențial de economii și am putea invita statele membre să profite de această șansă. Știu că nu ține neapărat de competența noastră, dar dacă ne dorim ca Europa să progreseze, cred că trebuie să mm, ținem cont de astfel de preocupări care sunt uh, aproape de preocupările cetățenilor. Deci ne putem gândi la optimizarea spațiului folosit de SAE și de statele membre în mod optim, în afara spațiului european. Noi eh, suntem de la Comisia pentru Bugete și din când în când în munca noastră avem recomandări pentru eh, Comisie, Consiliu și pentru statele membre și cred că aici avem un mare potențial de economii. Mulțumesc. Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră și trebuie să spunem și că, din păcate, în legătură cu SEAE, statele membre și-au cam pierdut ambiția să mai organizeze sinergii, um, inclusiv în competențele actuale. Știu că e o luptă fără sfârșit, dar dacă folosim corect SEAE, am putea să ameliorăm situația și să ameliorăm uh, totul pentru contribuabili. Eu sper să nu ne oprim aici și sper ca uh, politicienii din domeniul politicii externe să își dea mai mult interesul decât până acum. Vă rog. Eu mă întrebam ce fel de inițiativă am putea să uh, susținem. Am putea începe cu un eșantion de state și să evaluăm ce bunuri imobiliare sunt disponibile pentru serviciile diplomatice ale statelor membre în acele state iar Serviciul European și, de asemenea, ce imobile are SAE în acele state, tocmai ca să subliniem potențialul real de economii. Ni se vorbește în permanență de o mai bună coordonare a politicilor în Uniunea Europeană pentru a ajunge la o eficacitate deplină. Cred că aici avem um, mult de lucru și cred că am putea invita statele membre să se apuce de treabă. și să prezinte astfel de propuneri cetățenilor europeni sau noi să le prezentăm ca și ei să facă presiune asupra statelor membre. Mulțumesc. Cred că cel mai eficace este să recomandăm uh, colegilor din parlamentele naționale să taie fondurile pentru politica externă în statele membre. E cel mai eficient și probabil este singurul instrument uh, care ar da realmente rezultate. În orice caz, nu putem să pierdem din ochi ce putem face noi la nivel european. Acesta este obiectivul acestui raport, care e foarte interesant. Mai mulți colegi doresc, doresc să ia cuvântul și începe domnul Jdehovski. <coughs> Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl eh, říct... Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să fac câteva comentarii. În descărcarea de gestiune pentru SAE am fost deja critici în legătură cu felul în care se gestiona agenția și am arătat uh, uh, acolo câteva din problemele pe care le-am menționat și astăzi. Spuneam că lipsește, de exemplu, o planificare pe termen lung, o viziune strategică pe termen lung, care să demonstreze că această agenție europeană știe cu adevărat ce vrea să facă peste, să zicem, 10 ani sau mai mult. Și gestiunea imobiliară are legătură cu această strategie pe termen lung. Dacă se închiriază, uh, de exemplu, clădiri pe termen lung și după aceea misiunile sunt scurtate, uh, trebuie să se subînchirieze aceste clădiri, ceea ce nu este o politică de succes. Dumneavoastră ați menționat faptul că sistemul gestiunii imobiliare este ineficient. Este perfect, aveți perfectă dreptate și uh, gestiunea uh, clădirilor nu funcționează. Uh, avem probleme, de exemplu, cu scurgeri pe care le avem pe acoperiș și toate acestea sunt probleme care ne arată lipsa de eficacitate. Un punct care lipsește totuși aici este faptul că nu există o cooperare între agenții, de exemplu, între acest serviciu și lucrătorii detașați de la alte servicii care trebuie să utilizeze infrastructura SEAE și să profite de susținerea lor. În ceea ce privește siguranța clădirilor, aici ar merita să avem un raport special pe această temă pentru a, a vedea cum funcționează și gestiunea clădirilor în acest sens și pentru că am călătorit mult în lumea întreagă și am analizat felul în care funcționează SEAE, cred că există foarte multe misiuni care sunt pur și simplu inutile sau uh, misiuni acolo unde, care lipsesc acolo unde ar trebui să le avem, de exemplu în Mongolia sau în alte pări sau uh, misiunea din uh, Haiti sau din uh, Uh, tahide care sunt prioritare pentru noi. Cred că ar trebui să realizăm o astfel de categorisire și prioritizare a misiunilor care să vină de la noi și poate că doamna Mogherini ar trebui să fie invitată din nou aici în fața noastră pentru a vorbi despre SEAE și gestiunea pe care o face. Mulțumesc. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Doamna Schmidt. Ja, danke. Also... Da, vă mulțumesc. Cred că trebuie să facem puțin diferența între lucruri. E un pachet uriaș cel de care se ocupă acum Curtea de Conturi. În 5 ani Cred că am mai prelucrat și noi o parte din acestea. De clarificări există. Astăzi trebuie să vorbim doar despre sistemele care nu trebuie reinventate, pot folosite sistemele existente. Ce m-a uimit în acest raport? În ceea ce privește delegațiile, doar, 84, uh, doar 48% din ele au răspuns, din șefii de delegații. Dacă li se cer informații șefilor de delegații despre situație, eu cred că e de la sine înțeles că cel puțin trebuie să se primească un răspuns. Și mai am o întrebare sau mă neliniștește faptul că dacă se verifică 30 de clădiri, vedem cum arată situația cu ele, ce se întâmplă cu celelalte. E doar un eșantion de verificare, da, dar pe mine m-ar interesa și probabil ar trebui să ne gândim foarte bine dacă din acest eșantion de verificare nu se poate merge puțin mai departe, să vedem cum arată situația și cu alte delegații, pentru că nu știm cum stau lucrurile. Putem doar să tragem concluzii din cele 30 verificare. Despre celelalte e greu să tragem o concluzie. M-a uimit și verificarea făcută asupra celor 4 alese cum s-a făcut această alegere, se pun în bilețelele într-un coș, se trage câte un bilețel sau pe ce criterii au fost alese acestea. Cred că ar fi important să știm, astfel încât să avem o perspectivă bună noi, cei din Comisia de Control Bugetar. Eu cred că e important să existe într-adevăr ace, ace, acești metri pătrați pentru fiecare persoană într-un birou. Pe mine mă uimește faptul că uh, locurile extinse pe persoană uh, se, le întâlnim în locuri unde chiriile nu sunt ieftine, ci exact în locurile în care chiriile sunt foarte scumpe. Și vorbim deja de un spațiu de trei ori mai mare acolo. De aceea cred că în acest domeniu e neapărat nevoie de acțiune. Cred că avem metode, avem bani astfel încât să creăm noi sisteme, noi sisteme. Adică nu avem acești bani pentru noi sisteme și nici personalul de care e nevoie. Dar loc, trăim acum într-o lume puternic tehnologizată, așa că foarte multe se pot face și prin intermediul computerelor. Și de aceea cred că e important să ne descurcăm cu personalul care există, iar delegațiile să poată să își administreze bine birourile cu personalul pe care îl au. Și atunci să vedem ce vom putea face în următorii ani. Nu putem spune pur și simplu faceți, acest lucru, dar nu primiți bani, nu primiți personal. ci trebuie să aibă și instrumentele de care au nevoie și aceste instrumente să fie puse în aplicare. Și apoi trebuie să vedem, bineînțeles, ce se întâmplă cu prețul chiriilor. Dacă toate aceste instrumente și elemente nu există, atunci trebuie să ne întrebăm exact care sunt obiectivele noastre și dacă cumva nu ne scapă din vedere. Am spus destul, aș mai fi avut câte ceva, însă vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Doamn... Domnul Lali. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu extensiv făcut de Curtea de Conturi Europeană în legătură cu uh, gestiunea clădirilor SEAE. Gestiunea imobiliară este esențială pentru că ea are de-a face cu cheltuieli în valoare de 165 de milioane de euro din bugetul european și, pe de altă parte, toate aceste clădiri trebuie să fie funcționale uh, pentru siguranța cetățenilor și pentru imaginea pe care o dăm uh, înspre populația locală în statele respective. Uh, Vreau să-l felicit și pe raportor, pe domnul Cerneschi, pentru pregătirea documentului de lucru, pentru că prezintă foarte corect uh, elementele principale ale raportului ECA și o listă de recomandări care pot fi incluse în uh, raportul pentru descărcarea de gestiune anuală a Comisiei. Aceasta ar putea crește uh, procesul de monitorizare și, prin urmare, calitatea descărcării de gestiune. În ceea ce privește achiziționarea clădirilor, ar trebui să spunem că pentru a crește valoarea adăugată, avem nevoie de o planificare pe termen lung și să ne gândim la o perioadă de între 5 și 10 ani și nu așa cum facem acum, și anume pe o perioadă de 2 ani de zile. În al doilea rând, trebuie să evaluăm dacă avem oferte care oferă o valoare adăugată mai bună și dacă ă, poziția pe piața imobiliară este bună sau nu. Aș avea și două întrebări către comisie și către reprezentantul ECA. Doar 84% din delegații au transmis răspunsul la acest sondaj și vreau să vă întreb din ce cauză și care a fost uh, uh, criteriul după care s-au ales um, delegațiile care să fie vizitate la fața locului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul De Jong. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să mulțumesc uh, Curții Europene de Conturi pentru acest raport special care a fost foarte ilustrativ într-un domeniu în care noi nu putem face o analiză prea aprofundată. Și vreau să mulțumesc și raportorului Cernevski pentru documentul de lucru prezentat. Dezbaterea generală pe care am început-o cred că este importantă pentru a convinge statele membre să uh, caute mai multe sinergii și să ajungă la un procentaj mai mare de colocare la nivelul statelor membre și a delegațiilor. Bineînțeles că acest lucru este absolut rezonabil, așa cum spunea și doamna președinte, este vorba de o decizie care se ia în primul rând la nivelul parlamentelor naționale pentru că depășește competența noastră. Și dacă văd ce se întâmplă, de exemplu, la mine în țară, în Parlament, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne punem întrebarea cât de eficientă este Uniunea Europeană și SEAE. Trebuie să facem, deci, această legătură cu statele membre și pentru asta e și mai important să arătăm că avem o planificare uh, strategică pe termen lung, așa cum s-a spus aici, un sistem care este funcțional doar în câteva state membre, uh, de exemplu, în Regatul Unit există o planificare foarte serioasă în domeniul imobiliar S-ar putea, bineînțeles, să existe probleme, dar există o planificare și dacă ceri statelor membre să um, renunțe la planificarea lor națională și să se integreze în planificarea europeană, atunci aceasta ar trebui să și existe. Acum o întrebare specifică referitoare la delegația de la New York și Geneva. Vedem că în aceste cazuri, într-adevăr, metri pătrați uh, sunt foarte mulți, uh, până la 100 de metri pătrați uh, pe persoană, ceea ce este uh, foarte diferit față de media de 35 de metri pătrați. Am înțeles însă că a, acești 35 de metri pătrați țineau cont de spațiile comune care erau necesare și vreau să întreb Curtea de Conturi dacă se poate justifica acest lucru, pentru că eu am înțeles că la Geneva exista o delegație a Consiliului înaintea tratatului de la Lisabona și înainte de înființarea SAE și exista și o delegație a Comisiei. Ambele erau una lângă alta, deci practic s-au fuzionat într-una și uh, totuși uh, numărul funcționarilor n-a rămas același și, bineînțeles, nici spațiul necesar nu mai era același. Atât de ce s-a trecut practic la uh, un, uh, un spațiu per persoană foarte ridicat, ceea ce nu e de înțeles pentru cetățeanul de rând. Deci nu știu dacă curtea ar putea să ne explice cum justifică SEAE faptul că spațiile sunt atât de mari. Deci că metrii pătrați uh, sunt atât de mulți pentru aceste delegații, dacă este rezonabil sau nu. Și un ultim comentariu. Cred că ar fi foarte util, dacă este posibil, pentru raportor și pentru comisia noastră, să adăugăm câteva recomandări la nivel individual pentru anumite delegații, ținând cont de uh, rezultatele prezentate în raportul Curții de Conturi. Dacă există o diferență foarte mare între uh, norma obișnuită și practică și mă gândesc aici în special la cazul Genevei. Mulțumesc. Doamna Iala, vă rog. Mulțumesc, președintă. Eu sunt de acord pentru a avea o strategie astfel încât să convingem statele membre pentru ca delegațiile UE să fie și delegațiile lor. Bineînțeles, în cazul Spaniei există justificări de natură economică, însă, așa cum spunea doamna Gresle, de multe ori e nevoie de sinergii și de multe ori s-a ajuns la cedarea unei delegații. Oricum, important este ca fiecare cetățean european să aibă o delegație unde să se ducă, chiar dacă nu există o, a, un consulat sau o reprezentanță diplomatică directă a statului respectiv. Cred că ar trebui să avem și o analiză comparativă între statele membre pentru a putea prezenta această situație statelor membre, să-și dea seama câtă risipă de spațiu se face uh, pentru că vorbesc aici nu doar de spațiile pentru ambasadele europene, ci și pentru cele ale statelor membre. În felul acesta am putea ajunge la niște recomandări care să fie și mai bine justificate și mai întemeiat justificate. Cred că asta ne-ar putea ajuta foarte mult pentru a arăta clar statelor membre că există o nevoie acută de a lua decizii în acest sens. În al doilea rând, salut faptul că există Imogest, acest instrument despre care Comisia ne-a vorbit foarte bine pentru a avea o mai mare transparență și claritate în ceea ce privește gestiunea imobiliară și pentru a ajunge la o utilizare mai rațională a spațiilor existente. Pe de altă parte, e important să includem în acest instrument teme la fel de importante pentru noi, precum impactul asupra mediului sau capacitatea spațiilor existente și elemente legate de accesibilitate. Acum, referitor la siguranță, este o problematică care ne afectează direct și pe care am văzut-o cu ochii mei în anumite delegații, delegații unde exista o, o presiune puternică, de exemplu, nordul Africii, în astfel de delegații există probleme serioase de funcționare pentru că în țările respective statele respective nu dădeau curs cererilor prezentate de ambasadele noastre. Și cred că în propunerea pe care o va face domnul Cernetski ar fi bine să introducem și aspecte de natură practică, tocmai pentru a susține delegațiile noastre uh, atunci când ele prezintă anumite cereri către statele respective. State care de multe ori au alte politici decât ale noastre legate de turism sau de alte aspecte și care prin urmare nu dau curs cererilor legate de siguranță absolut necesare pentru funcționarii de acolo și pentru cei care ne vizitează în cadrul delegațiilor. Aș fi dorit, deci, ca în acest sens să introducem niște amendamente pentru a întări uh, poziția ambasadelor noastre acolo. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, m-am pus și eu pe lista vorbitorilor pentru că am întrebări spre Curtea de Conturi și SAE pentru cei de la Curtea de Conturi, aș vrea să spun că munca făcută e una foarte bună, o muncă foarte exactă, însă lipsește o cifră care cu siguranță aveți, dar nu ne-ați dat-o, și anume aceste suprafață de birou care de, care trece de această medie de, 30, de 35 de metri pătrați și chiar cu 20% mai mare. Uh, și există aceste sume de pe metru pătrat în birouri și eu am făcut un calcul pe care aș vrea să mi-l confirmați, să văd dacă am calculat bine sau nu. Care sunt costurile pentru aceste suprafețe pe birou, suprafețe pe birou pe an? Apoi, v-ați ocupat de, clădi- de clădirile în sine și administrarea lor din, prin delegații? Dacă nu, atunci de ce nu? Pentru că cred că e important să știm câți funcționari am trimis în statele terțe și să știm dacă aceste clădiri, cum arată ele, care clădiri care trebuie supravegheate întregul an. Și dacă există o sumă forfetară oferită acestor funcționari ca să-și caute un apartament, o locuință, uh, am văzut cum arată ofertele de apartamente în ceea ce privește SEA și am văzut acei metri pătrați care sunt uh, destul de mulți pentru ei. Și mai am o întrebare pentru SEA, în raport se spune că 20% din clădirile SAE sunt nefolosite. Am uitat, trebuie să se facă diferențe, ce se întâmplă într-un loc, în altul, există niște clarificări, ne ajută, dar nu cred că rezolvă problema. Și pe mine m-ar interesa ce se planifică pentru aceste 20% clădiri care nu sunt folosite și nu sunt folosite deja de mult timp. Acest fapt m-a uimit. Și trebuie să ne gândim ce se poate face cu ele acum. Și aș avea și a doua întrebare. În ceea ce privește mărimea birourilor, da, ține și de prestigiu. Prima oară când am venit la Bruxelles, mă distram când vedeam că vizitam anumite birouri care, uh, în funcție de ierarhie, era o diferență în aranjarea ferestelor. Cu cât funcția era mai mare, cu atât biroul mai frumos. Oare și problema noastră are ceva de a face cu acest element și cum o rezolvăm? Și un al treilea punct, am vorbit de aceste sinergii cu statele membre și ar fi foarte bine dacă ne-ați putea spune mai multe despre aceste încercări de sinergii cu statele membre. Și îl avem pe domnul De Vito din partea Curții de Conturi pe care trebuie să-l și felicităm pentru noua sa funcție și îmi pare rău că pe această temă dificilă ați venit prima oară la noi, însă sper să ne răspundeți la întrebările primite. Aveți cuvântul. Thank you very much, Herman. Uh... Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Este o sarcină uh, dificilă pentru mine și nu am să uh, fac uh, referință la rapoarte pe care noi uh, le salutăm și acceptăm aproape toate recomandările. Și așa cum s-a văzut și în intervențiile de aici. Acum, în legătură cu colocarea sau colocația. Vineri s-au întâlnit uh, miniștrii și secretarii de stat pentru afaceri externe și au dezbătut um, această chestiune cu noi, însă este o procedură um, care este diferită în statele membre, cu priorități și reguli diferite, deci nu este ușor de făcut. Bineînțeles, acesta ar fi obiectivul nostru, însă nu vom putea găsi probabil o soluție pe termen scurt. Noi dorim să ajungem la un proces de colocație și cu alte instituții sau entități, de exemplu cu Banca Europeană de Investiții, cu ECO, cu care am semnat deja un acord și ne dorim să avem o abordare flexibilă în uh, diverse regiuni ale lumii, unde am putea oferi uh, clădiri și trebuie să fim, să dăm dovadă de creativitate și flexibilitate pentru aceasta. Este practic una dintre prioritățile noastre. Am auzit uh, mai multe intervenții care menționau planificarea pe termen lung. E adevărat, într-o lume ideală acest lucru ar fi foarte bun, însă în realitate e greu de făcut mai mult decât o planificare pe termen mediu. Și asta din mai multe motive. În primul rând, uh, pentru că contextul politic uh, este foarte dinamic și uh, nesigur și asta face ca planurile pe termen lung să fie greu de făcut. Pe de altă parte, avem priorități care se modifică de-a lungul timpului și, într-adevăr, suntem responsabili pentru delegații, însă avem și colegi de la comisie care se mută uh, de exemplu, în funcție de anumite priorități și dacă se mută 8 sau 10 persoane dintr-o parte în alta, aceasta, bineînțeles, are un impact direct de care trebuie să ținem cont asupra spațiilor respective și a siguranței lor. Vreau să vă spun că am implementat o serie de recomandări, de exemplu, în sectorul IT avem un nou instrument IT care va fi funcțional către sfârșitul anului și sunt de acord cu dumneavoastră că se pot face foarte multe lucruri prin IT. Însă, din păcate, dacă avem probleme uh, cu acoperișul, acestea nu se pot soluționa cu instrumentele IT și trebuie să găsim alte soluții la nivelul SAE, să vedem care ne sunt prioritățile, să punem uh, accentul pe dosarele referitoare la clădiri, pe procesul de monitorizare și să facem presiuni la nivelul delegațiilor respective pentru a obține informația necesară, tocmai pentru a ne, ne continua lucrările în cele mai bune condiții. Acum, referitor la celelalte comentarii legate de situația de la Geneva și New York, avem foarte multe uh, um, săli de reuniune, de exemplu, care sunt uh, utilizate de statele membre uh, cu ocazia întâlnirilor um, pe care le au statele membre cu uh, Consiliul de Securitate al ONU și toate acestea sunt uh, practic uh, realitatea cu care ne confruntăm. Trebuie să oferim facilitățile necesare pentru uh, oamenii noștri și pentru statele membre. Referitor la suprafața în metri pătrați, E adevărat, noi avem acest obiectiv care a fost fixat în 2014 și oricum media a scăzut de la 41 la 39. Este într-adevăr un progres, dar nu am atins încă obiectivul nostru. Și uh, comentariile în legătură cu uh, cu ferestrele sunt foarte adevărate nu știu de ce situația ar trebui să fie diferită în delegațiile noastre, însă pentru că sunt nou venit, nu cunosc în detaliu situația la acest dosar. Țin cont de asemenea și de comentariile făcute în legătură cu spațiile disponibile pentru delegații, pentru birouri, Trebuie să analizăm însă fiecare caz în parte, în funcție de context, pentru că există anumite reședințe, de exemplu, care sunt abandonate din motive de siguranță și uh, care sunt aproape imposibil de vândut sau de închiriat în anumite cazuri. Este un uh, comentariu de natură generală pe care îl voi transmite mai departe colegilor noștri, pentru că, într-adevăr, uh, e ilogic să dispui de anumite spații și pe de altă parte să închiriezi altele în altă parte. Referitor la acea cifră de 20%, din câte știu eu, e vorba doar de birourile pentru delegații care uh, sunt disponibile pentru noi, dar nu neapărat cele mai noi. Referitor la prioritățile delegațiilor noastre, este o temă care trebuie discutată, în special cu statele membre și Comisia ar trebui să reducă sau să propună închiderea anumitor uh, birouri, însă este vorba aici de o politică în continuă schimbare pentru că depinde de prioritățile momentului și, ca să spun așa, uh, mă depășește. Este o situație pe care noi nu o putem controla. Trebuie să utilizăm, bineînțeles, cât mai bine și cât mai eficient resursele de care dispunem și să încercăm să facem economii. Îmbunătățirea gestiunii imobiliare este una dintre prioritățile noastre, ale mele personal, uh, pentru acest uh, moment nou și sper să pot să vă raportez progrese făcute pe viitor. Also, Dankeschön Vă mulțumim frumos pentru informații. Însă trebuie să mă reîntorc la un punct. Există anumite elemente la care nu s-a răspuns, dar le găsesc eu un răspuns, și anume de ce au răspuns doar 84% din membrii delegațiilor, din șefii delegațiilor la sondajul făcut de Curtea de Conturi. Credeau că nu e necesar să răspundă, ne-am fi așteptat la 100% răspunsuri. Trebuie să spunem asta, pentru că sunt funcționari ai Uniunii Europene. Asta doar așa, ca să spun acestea. La acest punct trebuie să ne întoarcem. Și apoi cred că nu am înțeles acum corect ce se va întâmpla în viitor. Care sunt uh, noi pași? Noi pași pe care îți vei întreprinde, astfel încât toate aceste probleme despre care am discutat astăzi să fie eliminate. Am auzit că la sfârșitul anului va exista un nou sistem IT, dar încă nu știm dacă acesta va livra ceea ce trebuie să livreze. Există și acum un sistem IT care în mod clar nu face ceea ce ar trebui să facă și atunci am dorit să știm ce se schimbă cu acest nou sistem IT. Și apoi cred că ar trebui să ne spuneți care sunt pașii următori pe care îți vei întreprinde, astfel încât să puneți în aplicare cele ce apar în acest raport. Aveți din nou cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest instrument IT va fi înlocuit de unul nou, unul care ne va permite să planificăm, să controlăm și monitorizăm mai bine situația. Instrumentul existent IT pentru inventar era uh, depășit, așa că aveam nevoie de unul nou. Însă un sistem IT atât de bun pe cât e proiectat să fie bun și datele care intră în el, așa că e nevoie de disciplină din partea tuturor astfel încât instrumentul să și funcționeze. din recomandările pe care le avem, da, bineînțeles, trebuie să revizuim situația care a fost exprimată de Curtea de Conturi, situația de la anumite delegații și, acestea să, și aceasta să fie prioritatea noastră. În ceea ce privește rata de răspuns, din partea șefilor de delegații la Curtea de Conturi. Ei bine, e responsabilitatea lor, e responsabilitatea SEA și sunt de acord cu dumneavoastră că nu ar fi trebuit să se întâmple așa, ar fi trebuit să fie răspunsuri 100% pentru că a fost o cerere dintr-o, de la o altă instituție și e și aceasta o prioritate când uh, vorbim de acest domeniu. pentru că SAE are responsabilitate și în ceea ce privește delegațiile și și gestiunea clădirilor. Deocamdată cam atât pot să vă spun. Avem și un alt proiect, un proiect de recentralizare și de ajutor din punct de vedere administrativ, astfel încât să oferim un sprijin atunci când există întrebări administrative legate de chirii și probabil vom revizui această situație și vom discuta cu șefii de delegație la reuniunea anuală pe care o organizăm în septembrie. Cât privește unele recomandări pe care deja le punem în aplicare sau pe care urmează să le îmbunătățim, sau care au fost deja puse în aplicare, ei bine le regăsiți în raport, în ceea ce privește monitorizarea mai bună a situațiilor individuale, un, o gestiune mai activă și chiar proactivă, din nou în contextul colaborării cu, statelor membre, cu statele membre, Bineînțeles, e nevoie și de mai multă coamplasare, pentru că probabil aceasta este calea de urmat. Avem acei 100 metri pătrați despre care vorbeam. Trebuie să ne gândim și la ciclul de viață pe care le au clădirile noastre, reședințele. Toate acestea fac parte din planificarea pe termen mediu și termen lung. Vă mulțumesc! Uh. În ceea ce privește delegațiile care nu au răspuns, poate că curtea ne-ar putea pune la dispoziție lista delegațiilor care nu au răspuns și poate că ar putea deschide un demers pe lângă aceste delegații ca să binevoiască să răspundă și să ne spună și de ce n-au răspuns. Eu cred că ar fi potrivit. Apoi, doamnă președinte, ați spus că trebuie să implicăm uh, parlamentele naționale în mare măsură. La modul mai concret, aș dori să fac o propunere. În septembrie are loc uh, așa numita săptămână interparlamentară. Pentru a participa într-o primă fază, ca parlamentar uh, pot să vă spun că eu am participat întâi ca parlamentar național și apoi european și știu din experiență că sunt reuniuni foarte formale și destul de uh, decepționante. Nu am putea oare să trecem pe ordinea de zi acest subiect ca să reușim de pe acum să scriem colegilor care sunt uh, responsabili de comisiile pentru bugete sau pentru finanțe din uh, Uh, parlamentele naționale ca să le comunicăm problemele noastre și anume ce am constatat noi, că ar fi important să se pună în comun um, bunurile imobiliare în afara, din afara Uniunii Europene. Și poate că atunci, cu ocazia săptămânii interparlamentare, să trecem pe ordinea de zi exact acest subiect. În așa fel încât să putem trage concluzii care să fie transmise șefilor de state și de guverne ca să putem uh, face presiuni și uh, pentru ca situația să se schimbe. Uh, e o idee excelentă și cred că ar trebui să pregătim această săptămână printr-un studiu comun bugete cont și afet, în care să arătăm cât de uh, uh, care este situația în aceste 136 de delegații, ce state membre sunt reprezentate, ce ambasade sunt și ce sedii ale SAE, ca să arătăm astfel și ce resurse am putea economisi împreună dacă am uh, maximiza instrumentul SAE. Se cere să ia cuvântul, vă rog. Merci, Madame la Présidente, euh, Monsieur le Président. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte. Dacă Curtea de Conturi ne va pune la dispoziție lista delegaților care nu au răspuns, sunt dispus să fac rost de aceste informații și să insist până când ni se vor trimite. De asemenea, vreau să vă spun că avem uh, un tabel în care se regăsesc uh, ambasadele statelor membre din uh, statele unde are și se are reprezentanțe. Deci vă putem pune la dispoziție aceste date. Mais c'est parfait, alors on... on... on... Dar e perfect, atunci așteptăm lista. De la Curtea de Conturi, domnul Russo, pentru întrebări și concluzii, vă rog. <coughs> Merci, madame présidente. Alors, <coughs> euh, je réponds tout d'abord. Mulțumesc. Vreau să Vreau să-i mulțumesc uh, domnului președinte de la bugete și să spun că mă bucur foarte mult de această propunere. Deci, uh, reprezentanții Curții de Conturi o susțin uh, pe deplin. Este foarte adecvat să se discute în acest for prestigios acest subiect și pentru noi e o dovadă că rapoartele noastre nu sunt inutile, ci că strânesc preocupări importante la cel mai înalt nivel politic. În ceea ce privește lista delegaților, uh, Uh, sigur, uh, fără probleme putem să vă punem la dispoziție toate datele pe care vi le doriți. Principalul nostru stakeholder este Parlamentul European. Și de asemenea ne bucură invitația domnului președinte Arciui de a spori cooperarea între statele membre și nivelul european pentru o gestiune partajată a uh, delegațiilor externe, a ambasadelor naționale și uh, în ceea ce privește imobilele, mai ales. Și deci susținem 100% această idee. Și Aș vrea să spun un lucru care are legătură cu cifra acestor rapoarte speciale. Pentru că toată lumea are aceeași părere în ceea ce privește uh, beneficiile colocării, împărțirii clădirilor de către ambasadele uh, statelor membre și uh, delegațiile UE. Toată lumea știe că este un mod foarte bun de a se economisi bani. Însă, Unde sunt deficiențe este uh, la nivelul Serviciului European de Acțiune Externă și punerea în aplicare a măsurilor, dar va trebui să facem ceva ca să ameliorăm situația. Și ca să-i răspund și doamnei președinte Gresle, la întrebarea sa specifică legată de birouri, Noi am abordat acest subiect în nota de subsol 16 din raport. E vorba de raportul între costul total de închiriere a birourilor și numărul și numărul de metri pătrați de persoană. Mediu de la, la vremea când s-a făcut raportul. Situația s-a ameliorat acum și uh, avem o cifră care ar trebui mulțită cu 6 ca să ne dăm seama de diferența de costuri între ce înseamnă 35 de metri pătrați, care era media ideală, în conformitate cu regulile SAE, și realitatea care era de 41 de metri pătrați. În ceea ce privește gestionarea locuințelor, în raport se indică că politica Serviciului European de Acțiune Externă este tocmai de a renunța la gestiunea directă acestui tip de dosar, care necesită resurse, timp, resurse umane și o bună cunoașterea pieței imobiliare pe care deocamdată SAE nu are. Și noua politică uh, este tocmai aceasta, și anume de a se uh, susține, de a se rambursa cheltuielile personalului expatriat care trebuie să își caute locuințe. Au mai fost și alte întrebări. Am să știu că avem uh, un timp limitat, deci am să încerc să recapitulez principalele puncte menționate. În primul rând, planificarea. E un subiect delicat, e o țintă a acestui raport, dar și aici uh, e necesar un arbitraj. Trebuie ca uh, planificarea pe termen mediu să fie făcută, pentru că aceasta permite o gestiune optimă în toate sectoarele administrației, inclusiv în acesta, și uh, economii, economii uh, de fonduri. Noi am recunoscut însă în raport că uh, Sectorul gestionat de SAE este unul deosebit pentru că există evoluții politice greu de anticipat, schimbări unor bruște, care necesită o capacitate de adaptare și care nu pot fi planificate. Sigur că cu toate acestea planificarea rămâne importantă. și mai ales astăzi, dar din păcate acest lucru nu mai vizează anumite state cu grad ridicat de risc din Uniunea Europeană, ci și chiar teritorii ale Uniunii Europene și este vorba de securitate. Este un subiect care poate influența întreaga gestiune uh, și planificare. În ceea ce privește eșantionul, nu l-am scos din pălărie, este un eșantion uh, ales în funcție de regulile auditului universal acceptate. E vorba de un eșantion statistic legat de 30 de dosare de clădiri. Am folosit sistemul MUS și nu eram obligat să o facem, date fiind constrângerile de timp și de resurse umane care afectează și curtea, dar am reușit să uh, completăm deficiențele prin chestionarele trimise delegaților, tocmai pentru a ne face o imagine completă Sigur că, în realitate, nu toți șefii de delegație au dat răspunsuri și am mai făcut uh, și o vizită la fața locului la care am aplicat criterii de evaluare cât mai complete, după cum am explicat și în raport. Am ținut cont de continentul unde se aflau delegațiile, de dimensiunea uh, imobilului, de numărul de persoane care lucrau acolo, de statutul juridic, uh, dacă era un imobil aflat în proprietatea sa sau închiriat și am ținut cont și de criteriul colocării și de asemenea de uh, structura personalului. În ceea ce privește cele anumite spații, mai ales în delegații ca New York și Geneva, subiectul a fost uh, tratat pe larg și trebuie să ținem cont de uh, moștenirea trecutului pentru că se a primit foarte multe uh, imobile de la Relex. Ceea ce explică parțial și uh, chestiunea confuziei uh, de la fața locului, pentru că uneori este și personal SEAE, dar și personal al comisiei care lucrează în acele clădiri. Dar în ceea ce privește New York și Geneva, există suficient spațiu care um, are legătură cu caracterul specific al acestor delegații pe plan politic și are legătură și cu faptul că Uniunea Europeană va juca un rol tot mai important uh, uh, în raport cu celelalte state membre în relațiile internaționale. Soluția cea mai adecvată ar fi ca încă o dată să facem presiuni, după cum a sugerat domnul președinte de la Comisia pentru Bugete, pentru integrare sporită a funcțiilor și a mijloacelor utilizate la fața locului, inclusiv clădiri, um, de către statele membre și Uniunea Europeană. În încheiere, în legătură cu sistemul informatic, uh, da, cred că există o problemă, ne-a spus-o chiar SEAE, care încearcă să amelioreze situația și noi vom face tot ce putem la nivelul nostru al Curții de Conturi pentru a uh, avea un follow-up al acestui raport și al recomandărilor noastre. Vom continua să urmărim, urmărim evoluția situației mai ales în ceea ce privește aceste puncte specifice. Mulțumesc! Da, ne bucurăm încă de pe acum. Domnul Hayes a cerut cuvântul. Very briefly, President. Foarte pe scurt, doamnă președinte, vreau doar să mulțumesc raportorului și în special Curții de Conturi pentru munca în acest domeniu important. Am două observații de făcut. Mai de mult, la Departamentul de Finanțe din Irlanda, eu eram responsabil cu costurile clădirilor în portofoliul nostru și economisirea în acest sens. Recent am fost în Africa, în Eritrea și acolo am putut să văd una dintre aceste delegații UE și de fapt am fost foarte impresionat de felul în care m-au primit și cum m-au ajutat acolo ca eu să pot lucra ca membru al Parlamentului European devine un punct foarte important și pentru alte state membre ale Uniunii Europene. În Eritrea mai erau încă patru state din Uniunea Europeană. Și munca delegației UE e una foarte importantă în ceea ce privește urmărirea intereselor comune pe care le avem și așa mai departe. Așa că eu nu aș subestima nici pentru o secundă importanța muncii făcute, mai ales în țări mai sărace din lume. Și e nevoie de o calitate bună a clădirilor și a traiului în ele pentru echipele naționale și delegații. Câteva observații. Niciodată nu se economisește pe uh, proprietăți dacă nu există o abordare guvernamentală. Nu totul trebuie să rămână doar pentru SAE, trebuie să fie o prioritate a Comisiei, pentru că dacă nu, nu vom vedea o folosire mai bună a resurselor. În al doilea rând, niciodată nu se fac economii dacă nu există informații corecte. Și faptul că atât de multe delegații, așa cum se spune în raport, nu au dat informații, e o problemă majoră de care trebuie să ne ocupăm, cum spunea și dumneavoastră dumneavoastră, doamnă președinte. Apoi, mie mi se pare că 84% din clădiri sunt închiriate, e o cifră foarte mare, ar trebui să fie jumătate-jumătate. Uh, în uh, părțile în dezvoltare ale lumii, unde avem bugete foarte substanțiale, uh, de exemplu, să ne gândim la Eritrea în următorii 5 ani, vorbim de o sumă de 240 de milioane de euro pentru fondurile pentru ea, ar trebui să fie o responsabilitatea guvernului țării și altor țări să ofere spațiu echipelor din SAE care se află acolo, astfel încât să se facă economii. În al patrulea rând, dacă nu se fixează un obiectiv de la an la an în ceea ce privește reducerea costurilor proprietăților, nimic nu se întâmplă. Și mie mi se pare că aici trebuie să intervenim. Însă așa ceva se poate face doar la nivel de comisie. Nu se poate lua această inițiativă doar în cadrul SAE și apoi trebuie să se facă comparații între organizații de dimensiune asemănătoare. Nu știu dacă acest cost de 160 de milioane e o valoare bună pentru bani în ceea ce privește dimensiunea SAE față de alte organizații similare. De aceea cred că ar trebui să se facă niște comparații. Apoi sunt de acord cu raportorul pe următoarele. E o nevoie de a integra ceea ce facem la nivel de state membre și mai ales pentru statele membre mai mici, care ar putea să-și dorească să meargă în părțile în dezvoltare din lume și să se folosească de clădirile de delegație existente acolo. Și se pare că există această oportunitate de a împărți spațiile și de integrare și de aceea cred că e important să discutăm cu membrii Parlamentelor Naționale când îi vom întâlni mai târziu în acest an. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumim și noi! Avem câteva puncte discutate acum în ceea ce privește abordarea și cred că acum trebuie să așteptăm aspectele concrete și vă rugăm să ne trimiteți și dumneavoastră lista de care ne vorbeați. Dacă se ajunge la un acord cu Curtea de Conturi, da, atunci ne vom ocupa de acest punct. A fost un prim punct. Al doilea, am făcut un calcul acum și se aed 53 de milioane de euro pentru birourile de delegație, spații de birou. Și dacă ținem cont de acest 34 de metri pătrați, am ajungem la o sumă de 7, ar fi o economie de 7,8 milioane de euro, aproape 8 milioane de euro care ar fi economisiți. Și situația va merge tot așa de la an la an, prețuri care vor crește în fiecare an. Dacă nu acționăm în acest an și situația rămâne tot așa, înseamnă încă 8 milioane de euro cheltuite suplimentar. Și aceasta e o sumă la care, cu care s-ar putea face și altceva. Și de aceea propun, domnule președinte Artui, ca în martie ă, sau în aprilie să ne întâlnim din nou, să primim un follow-up din partea SAE și a Comisiei să vedem ce s-a făcut. De exemplu, exemplu, cu acești 8 milioane de euro suplimentari. E ceva concret, e ceva ce putem supraveghea și o vom și face pentru anul viitor și rog secretariatul să ne ajute în acest sens. Cred că e timpul să ne ocupăm de situație, e dorința pe care o am și aveți acum cuvântul la sfârșit, domnule Artui. Eh Bine, je partage votre conclusion. Mulțumesc. Sunt de acord cu concluziile pe care le-ați tras, doamnă președintă, um, alături de uh, raportorul general și raportorul pentru celelalte secțiuni. Dacă trebuie să facem ajustări ale creditelor pentru a, a da obiective clare gestionarilor, dacă sunteți de acord, am putea începe prin a sensibiliza colegii noștri de la Comisia AFET, de asemenea de la um, camerele bugetare de la Parlamentele Naționale pentru a ne întâlni la următoarea ședință interparlamentară pentru a dezbate această chestiune și a ajunge eventual la o rezoluție comună din partea parlamentelor naționale și a Parlamentului European. Și aceasta ar fi o adevărată noutate în această săptămână interparlamentară, din punctul meu de vedere, pentru că, din câte am văzut, pentru că am participat în ultimii ani de fiecare dată, este doar un exercițiu formal și mulți colegi se întreabă ce fac aici la Bruxelles. Deci ar trebui să avem o atitudine proactivă. Da, mulțumim foarte mult curții de cont. Și ne vom reîntâlni, nu e o amenințare, ci e o promisiune. Vă vom însoți pe acest drum pentru că vedem că avem de aici. Mulțumim pentru această discuție și acum uh, terminăm aici cu Comisia, Com- cu Comisia Comună și continuă doar Comisia pentru Control Bugetar. Continuăm, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Raportor e domnul Marco Vali, care va și primi cuvântul pentru a-și prezenta avizul. Vă rog, faceți mai puțin zgomot, că, pentru că am dorit să ne continuăm reuniunea. Vă mulțumim, Marco. Sì, sí, grazie Presidente. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi aștepta câteva secunde, astfel încât colegii să se liniștească. Și vuole silențiu pe respect? Ați putea să faceți puțină liniște, vă rog, puțin respect? Bine, mulțumesc mult. În redactarea acestui aviz m-am bazat pe raportul anual din partea Comisiei Europene în ceea ce privește Fondul de Solidaritate al UE. Am avut câteva surprize când am citit raportul anual. Raportul pentru 2014 vorbește de 13 cereri, din care 7 au primit finanțare pentru un total de 127 de milioane de euro. Însă plățile totale ajungeau la 400 de milioane de euro pentru că se includeau plățile pentru cereri care au fost făcute în 2012 2012-2013. Vorbim de sume mari de bani aici. E un raport care are 11 pagini și mai are și o, o anexă. Există doar 16 linii buget în acest uh, rânduri în acest raport care au de-a face cu monitorizarea. Utilizarea fondurilor de statele membre nu e publică, nu e disponibilă. Așa că, în realitate, nu știm cum au fost cheltuiți acești bani, nu știm care au fost rezultatele. Lucrurile nu funcționează întotdeauna bine și vă dau un exemplu. În raportul 2014, Comisia Europeană spune că a recuperat 600.000 de de euro în uh, Europa, în România, după o investigație OLAF în ceea ce privește inundațiile care au avut la acolo și din Grecia 900.000 de mii în urma unui incendiu din 2007. Curtea de Conduri a analizat și folosirea fondurilor în Italia după cutremurul din Abruzzo. Însă Comisia nu a analizat în mod deplin cum au fost folosite fondurile. Pe mine mă îngrijorează faptul că vom mai avea de-a face cu asemenea exemple. A existat o derogare de la regulile fondului și se spunea că locuințe permanente nu ar trebui să fie finanțate. Acestea se aflau sub un alt dosar. Cu toate acestea, un proiect a primit mai mult de 200.000 de euro o finanțare la o rată mai mare decât trebuia pentru niște clădiri care nu erau bune din punct de vedere structural. La una din clădiri s-a prăbușit uh, balconul. A existat o investigație a autorităților italiene și 37 de oameni au ajuns să fie investigați. Existau suspiciuni de implicare a mafiei în ceea ce privește um, aprovizionarea cu materiale de construcție, care nu erau la standard. Așa că această finanțare în um, situație de urgență nu e întotdeauna optimă. Putem vedea același lucru și cu finanțarea pentru refugiați. Avem nevoie, într-adevăr, de soluții rapide, însă nu trebuie să tot intervină uh, reguli temporare, mai ales când există un pericol de infiltrare a mafiei în gestionarea proiectelor. Așa că aici achizițiile publice e un domeniu pe care trebuie să îl analizăm, să ne asigurăm că există contracte care sunt semnate chiar și în situațiile de urgență. Cred că e foarte important și raportul final al statelor membre. Acesta trebuie să fie public și să fie disponibil, pentru că cum putem să asigurăm controlul dacă nu există transparență? Și aș cere Comisiei Europene să ne explice în ce fel au răspuns la problemele identificate de Curtea de Conturi în ceea ce privește folosirea fondului în Abruzzo după cutremur. Poate ar putea exista un sistem care să simplifice criteriile pentru dezastrele regionale. Pe, mo- pe moment e foarte greu de evaluat o asemenea situație și e greu să existe planuri naționale pentru gestionarea dezastrelor. E nevoie de contacte de urgență, e nevoie de locuințe temporare. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt finanțate așa cum trebuie. Termenul va fi cândva mai târziu în această lună, pe, de fapt pe 20 iunie la ora 6 și așteptăm cu nerăbdare amendamentele. Cuvântul Mlevon. Mulțumesc raportorului pentru acest text. Totdeauna am susținut fondul de solidaritate. Sigur că este foarte birocratic și uh, perioada în care banii ajung uh, la cei care au nevoie de ei este totdeauna prea lungă. Deci, fără îndoială, e loc de mai bine, de aceea salut acest proiect de aviz. Cred că textul conține idei bune referitoare la ameliorările făcute, la verificări și eu cred că este necesar să se simplifice și mai mult și să se amelioreze procedurile uh, ce țin de fondul de solidaritate pe viitor pentru că astfel poate că mai multe state membre, inclusiv Regatul Unit, vor putea depune cereri. Sigur că trebuie să fii membru UE pentru a putea cere aceste fonduri, dar eu sperăm să fim și în viitor membri și în viitor să cerem de mai multe ori folosirea acestui fond de solidaritate, pentru că cred că până acum Regatul Unit a cerut doar de două ori ajutorul acestui fond. Cred că domnul Vali e foarte mândru, cred că e și mai mândru după meciul de aseară Italia-Belgia Eh, mie mi se pare puțin cam italocentric textul, dacă pot să spun așa, pentru că menționează foarte multe regiuni din Italia în text, dar nu menționează alte regiuni din UE. Nu știu, domnule Vali, poate v-ați putea gândi să menționați și alte regiuni în text. Nu ne dați doar exemple din Italia, dați-ne exemple și din alte state membre. Pentru că raportul trebuie să acopere întreaga Uniune Europeană și nu doar un singur stat membru. În raportul său, domnul uh, Vali menționează și lipsa de transparență. Cred că e corect acest lucru, dar nu am exemple concrete. Și deci, domnule Vali, cred că ar trebui în raportul dumneavoastră să ne dați exemple clare de lipsă de transparență. Ar fi foarte util. Și de asemenea, uh, ar fi foarte bine dacă am discuta astăzi și cu Comisia și cu Curtea de Conturi să aflăm ce părere au aceste instituții, dacă li se pare că fondul este transparent sau dacă este uh, posibil să fie ameliorat, ar fi, cred că, o întrebare adecvată de adresat Comisiei și Curții de Conturi. Mulțumesc. Colegi Ștehovski. Domnul Ștehovski. <clears throat> Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vorbesc în numele doamnei Fonten, care dorește să-și ceară scuze pentru că nu poate fi prezentă astăzi aici, la dezbatere din păcate, este în concediu medical și deocamdată nu se poate deplasa. În numele doamnei Fontaine, doam doresc să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz și sunt de acord cu domnul Vaughan. Într-adevăr, e un text de pornire foarte bun. Susținem uh, majoritatea textului mai ales referirile la dezastre, prevenirea riscurilor și gestiunea riscurilor. Fondul de solidaritate oferă flexibilitate pentru a se putea răspunde cât mai rapid și cât mai eficient în cazul în care unele state sunt afectate de catastrofe naturale. în conformitate cu datele de la curte, fondul nu a oferit răspunsuri rapide. Perioada de la depunerea cererii până la efectuarea plății a fost în general de un an. Dacă ne dorim ca fondul să fie mai eficient, trebuie să accelerăm uh, distribuirea fondurilor și să reducem birocrația. De aceea ne bucurăm atunci când statele primesc finanțarea dorită și suntem de acord cu alineatul 7, mai ales în ceea ce privește um, dezastrele regionale și dificultățile care încă persistă. Dorim să se definească mai clar criteriile excepționale din regulament. Am dorit de asemenea să remarcăm că în conformitate cu regulamentul, anumite tipuri de dezastre naturale, cum ar fi perioada dinainte de simțirea efectelor. Efectele sunt greu de calculat și, de asemenea, este posibil ca dezastrele uh, să fie urmate de alte calamități, cum ar fi inundații sau incendii. Suntem de acord și cu alineatul 12. E important să se creeze sinergii cu alte surse, în special cu fondurile structurale, care sunt în permanență pozitive. Dar aici vorbim despre un fond pe care l-am creat pentru a putea răspunde rapid la uh, nevoile ce apar în urma unei calamități naturale. Această acțiune nu poate fi acoperită de alte instrumente financiare prin definiție. Există diferențe între diferite situații în care poate fi folosit acest fond sau alte fonduri. Dar trebuie să ne asigurăm că se evită erorile în utilizarea fondurilor. Și așteptăm revizuirea um, la jumătate de mandat a fondului și aplicarea noului regulament pentru a avea o evaluare mai adecvată. Încă o dată mulțumesc foarte mult uh, colegilor, raportori și raportori din umbră și sperăm să avem o bună colaborare în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Frau Kollegin Schulin, bitte. Doamna Schulin, vă... Hvala za besedo, predsedujoča. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să vă spun că consider că domnul Vali a făcut o treabă foarte bună cred că am menționat elementele cele mai importante, avantajele acestui fond și lucrurile care mai trebuie ameliorate. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este foarte necesar, mai ales în cazul catastrofelor nat- naturale. Unii colegi au mai spus-o, dar aș dori și eu să subliniez faptul că uh, fondurile alocate în caz de dezastre naturale sunt destul de mici. Respectă uh, plafoanele alocate, dar, de exemplu, în 2014 a avut loc o catastrofă naturală în 2014, iar pagubele au fost estimate la 500.000 uh, de euro. Însă, 500 de milioane de euro, mă scuzați, însă Slovenia a primit 18,4 milioane din fond, deci mai puțin de 4% din uh, pagubele estimate și fondurile au fost oricum plătite doar un an mai târziu, în martie 2015. Eu cred că aceste plăți întârziate nu sunt un lucru bun. Ar trebui să ne gândim dacă nu pot fi uh, ameliorate, dacă pentru că în situația actuală ne întrebăm dacă banii aceia chiar mai pot fi folosiți pentru a face față consecințelor catastrofelor naturale. Aș vrea să mai spun și că acest sistem trebuie simplificat. Regulile trebuie simplificate și trebuie să se facă ceva în legătură cu criteriile de evaluare a sumelor alocate. Mulțumesc! Și eu doresc să iau cuvântul. Eu cred că este un aviz minunat, vă felicit, pentru că ați reușit să punctați foarte bine problemele Fondului de Solidaritate, pentru că acesta ar trebui să acționeze rapid în caz de catastrofă și, de asemenea, în mod echitabil, indiferent de regiune. Uh, ne amintim cu toții catastrofa de la Abruzzo, dar și incendiile din Grecia. Și am văzut în repetate rânduri că transparența lipsește și că nu e clar uh, după ce criterii s-au alocat banii. E clar că situația trebuie ameliorată pentru că e foarte important. Apoi, de ce durează atât de mult până când se plătesc banii? Iarăși ar fi bine să avem mai multe informații din partea comisiei pe această temă. Vedem în permanență că um, e nevoie rapid de ajutor, dar, de exemplu, în circumscripția mea, în Germania, uh, au fost inundații și uh, banii au, uh, oamenii au primit bani imediat de la stat. Au primit uh, câte 1500 de euro și cred că este un minim pe care îl datorăm contribuabililor. Doamna Aliata este aici de la Comisie, uh, de la DigiRegio. Regio director pentru uh, dezvoltarea de capacități în Europa de Sud-Est. Aveți cuvântul. Thank you very much, um, Madam Chairman and um, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, mulțumesc pentru interesul demonstrat și pentru munca depusă în legătură cu Fondul de Solidaritate. După cum s-a spus, e un instrument de solidaritate foarte important uh, care completează ceea ce pot face statele membre și regiunile în caz de catastrofă naturală. Aș vrea să spun câteva lucruri. În legătură cu problemele menționate, în legătură cu intervențiile din trecut, din Abruzzo, și discuțiile pe care le-am avut la descărcarea 2012, raportul special al CCE, eu aș dori să spun că am discutat uh, în detaliu aceste lucruri în trecut, inclusiv în această aulă. Și ce este important este că ori de câte ori am constatat deficiențe, le-am uh, abordat, le-am tratat, după părerea noastră și am luat măsuri de corectare. Aș vrea să spun mai ales că avem un regulament nou, revizuit complet pentru uh, Fondul de Solidaritate. E vorba de toate intervențiile noi din 2015 încolo. Acest nou regulament este uh, clar modificat și aș vrea să menționez două, trei modificări. Uh, Dar din trecut aș vrea să menționez un punct uh, care a fost abordat astăzi și anume achizițiile publice utilizate în uh, trecut, anumite măsuri de urgență luate în Italia. Situația a fost remediată, de atunci am discutat cu guvernul italian, legislația italiană a fost modificată și acum, în condițiile acelea, nu se mai pot folosi măsuri de urgență, ci uh, regulile obișnuite de achiziții publice trebuie să se aplice. Dar eu doresc să încheiem acel capitol, pentru că am avut discuții extinse, s-au luat măsuri și cred că e important să ne uităm la situația actuală. Câteva idei legate de noul regulament. În primul rând, credem și avem uh, dovezi că uh, criteriile de aplicare sunt mai clare. Criteriile uh, referitoare la dezastrele regionale au fost menționate aici și acestea au fost modificate. Sunt absolut clare acum. Trebuie să se măsoare procentul de pagube cu PIB-ul regional și încă ceva, în trecut uh, am avut diferite controverse cu regiunile să vedem dacă cererile lor sunt eligibile. Situația este acum următoarea. În 2015 toate cererile în caz de catastrofe naturale au fost uh, aprobate de comisie și nu pentru că uh, s-a schimbat ceva la flexibilitatea noastră, ci pentru că regulile sunt acum mai clare și au fost aplicate mai clar. Apoi, un progres este faptul că Noul regulament al Fondului de Solidaritate se aplică împreună cu noul regulament financiar, care clarifică regulile pentru statele membre care aplică o gestiune partajată a bugetului. Și avem o monitorizare mai bună, un audit și un control mai bun. Raportorul s-a referit, de exemplu, la uh, cutremurul din Emilia-Romania. Raportul de audit pe care l-am primit de la auditorii naționali a fost revizuit de auditorii noștri, este de foarte bună calitate și credem că asta și pentru că regulile sunt mai clare acum. O idee legată de transparență. Unii dintre dumneavoastră s-au referit la o lipsă de transparență Și eu aș dori să mai discut acest subiect cu raportorul sau cu dumneavoastră, pentru că noi punem mare preț pe publicarea datelor, pe punerea la dispoziție a datelor și poate că ce s-a întâmplat acum a fost că noi am pregătit um, raportul pe 2015 privind aplicarea Fondului de Solidaritate, va fi publicat în vară și acolo veți găsi multe date în legătură cu situația din 2015. Poate că ceva uh, ne-a scăpat, însă am publicat acolo toate datele pe care le-am avut la dispoziție în mod foarte clar. Și încă ceva, s-a vorbit despre faptul că plățile din fondul de solidaritate nu se fac suficient de repede și că, de exemplu, în Slovenia s-au făcut plăți la un an de la producerea catastrofei. Este adevărat și știm uh, care este cauza. Nu există o sumă alocată la bugetul european pentru fondul de solidaritate. Alocările sunt extrabugetare și pentru a utiliza bugetul avem nevoie de un buget rectificativ de la autoritatea bugetară. Procedura este lungă, include o perioadă de control uh, de 10, zile pentru, de 10 săptămâni pentru parlamentele naționale și de aceea durează mult până când se fac plățile. Eu nu aș zice că e vina comisiei. Banii ajung târziu pe teren, dar așa a fost conceput instrumentul de legiuitor. Noi facem tot ce putem, dar sunt reguli în rigoare și trebuie respectate. Fondul de solidaritate nu este un instrument de reacție rapidă. Este un instrument menit să susțină și să completeze eforturile regionale, eforturile naționale, dar nu este un mecanism de reacție rapidă și nu poate fi evaluat pe această premisă greșită. Un element important pentru a face față chestiunii plăților întârziate este uh, posibilitatea de avansuri. Acum se prevede în regulament pentru prima dată ca statele membre și regiunile care cer un avans să-l poată primi imediat. în afara procedurilor bugetare. Și astfel se creează o marjă de manevră, se pun la dispoziție bani uh, lichizi regiunilor afectate. Așadar, în general, credem că noul instrument uh, își dovedește uh, calitatea. Vom vedea în timp, sigur nu-mi doresc să fie multe catastrofe, dar uh, vom vedea cum va putea fi evaluat. Și la chestiunile de transparență vreau să vă răspund că vă stăm la dispoziție și acum și mai târziu ca să vă explicăm uh, cum funcționează și dacă este necesar să vedem cum putem ameliora transparența. Pentru că uh, nu ne dorim uh, în niciun caz să existe neînțelegeri și să se creadă că noi nu am vrea să punem la dispoziție toate datele pe care le avem. Vă mulțumesc. Ia, fi. Da, mulțumesc. Domnule raportor, doriți să mai luați cuvântul? Volevo fare una domanda la Comisiune rapidissima perché... Da, o întrebare foarte rapid pentru Comisie. Dacă am înțeles eu bine, ați spus că nu e posibil în caz de catastrofă, în caz de urgență, să se ceară Comisiei să se facă o excepție față de procedurile aplicate pentru a putea interveni într-o regiune. Și anume să, să se ceară un avans uh, pentru a putea face o intervenție în regim de urgență. Este adevărat? Da, uh, vă răspund atunci în italiană, dacă îmi permiteți, doamna președintă. Eu făceam referință aici la o prevedere a regulamentului pentru Fondul de Solidaritate, care pentru prima oară stipulează că atunci când ne parvine o cerere pentru a accesa Fondul de Solidaritate a, cu care Comisia este de acord, să se plătească imediat o prefinanțare, un avans înainte de a putea primi uh, întregul pachet financiar care va fi disponibil. Deci este un mecanism de prefinanțare care nu are nimic de a face cu procedura de deficit uh, bugetar al uh, statului respectiv. Mulțumesc. O notă de... Mulțumesc și eu. Atunci um, pot să vă spun că um, mi-am uh, notat cu atenție toate intervențiile din partea colegilor, din partea comisiei și am constatat că există voința necesară pentru ca fondul de solidaritate să fie cât mai ușor accesibil pentru a putea interveni în caz de urgență și pentru a debloca fondurile necesare. Domnul Bere, care dreptate atunci când spune că e prea multă Italia în raportul meu. Da, tocmai de aceea aștept uh, și contribuțiile dumneavoastră pentru a identifica cazuri din alte state membre unde au apărut probleme care ar trebui subliniate. Referitor acum la lipsa de transparență. Raportul final în legătură cu utilizarea fondurilor de către statele membre este un raport care nu este public, nu este disponibil pentru publicul larg și ar fi bine să putem da curs acestei cereri Uh, din partea Parlamentului, pentru că înțelegem foarte bine că trebuie să se intervină cu urgență, însă există alte situații foarte clare în care printr-un astfel de sistem s-ar putea ajunge la spălare de bani sau Uh, s-ar putea ajuta anumite companii uh, cu activitate frauduloasă. Deci noi nu ne dorim ca acești bani să fie utilizați de criminalitatea organizată. Pe de altă parte, am constatat că există cazuri de uh, migrație, cazuri de catastrofe naturale care au căzut pradă rețelelor de corupție și criminalitate organizată. Deci sperăm că acest lucru să nu se întâmplă și aștept și comentariile dumneavoastră. Den Solidaritätsfonds Bericht Vă mulțumim pentru acest raport. Am aflat cât de multe am putut, astfel încât să mai putem face o evaluare. Încă mai e timp pentru depunerea amendamentelor. Întrebarea e când vom avea totul la disponibilitate. Mai avem nevoie de o actualizare a situației. Ar fi bine. E posibil așa ceva să primim o actualizare? Noi ne-am uh, respectat uh, angajamentele și acum este în proces de adoptare la comisie. Știți ce înseamnă aceasta. Uh, se trece prin procedura de traducere, se află la DG Regio în procedură de adoptare și vom vedea ce putem face cu colegii mei pentru ca acest lucru să fie publicat cât mai repede. Vă mulțumim, știu că e o provocare, însă totuși ne-ar ajuta foarte mult dacă am primit și noi o copie pe care să o analizăm și să actualizăm lucrurile. Vă mulțumim pentru dezbaterea pe acest punct. Trecem atunci la următorul și anume un schimb de opinii în ceea ce privește proiectul Castor. Trecem, înainte să trecem la acest punct, vreau să salut o, da, o delegație din America Latină care se află astăzi alături de noi și care se interesează de munca noastră. Le dorim o ședere plăcută la Bruxelles și întâlniri fructuoase. Ne bucurăm că sunteți aici astăzi. Am pus acest punct uh, privind proiectul Castor pe ordinea de zi. Avem uh, doi invitați din partea Băncii Europene de Investiții aici, Aian și Pan Valentin. Și cui să îi dau cuvântul prima dată pentru a ne prezenta proiectul Castor? Domnul Vali, probabil. Vă rog. Cormac Murphy from the EIB. Da, mulțumesc că vin din partea mea și voi începe această prezentare. Proiectul Castor s-a desfășurat în contextul a proiectelor inițiativei de proiecte prin obligațiuni Europa 2020, deci am să prezint întâi contextul general și susținerea pe care UE a oferit-o pentru această inițiativă de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte. Această inițiativă a fost deja prezentată Parlamentului European la Comisia de Bugete în urmă cu câteva luni ca parte integrantă a exercițiului de raportare. Contextul pentru această inițiativă a fost aceea de a, a susține proiecte de infrastructură în Europa, combinând susținerea din partea BEI pentru a aduce investitorii pe termen lung, deci fondurile de pensii și companiile de asigurări care au instrumente disponibile pe termen lung și pentru a le aduce în procedurile de finanțare a proiectelor europene de infrastructură. Aceasta a fost un proiect pilot în 2012 și a fost implementat între 2012 și începutul anului 2016. Au fost susținute 10 proiecte, 7 dintre ele cu ajutorul um, susținerii bugetare din partea UE, 3 fără susținere bugetară, deci um, de către BEI cu propriile sale resurse. Motivul a fost că existau fonduri pentru Uh, programe care erau restrictive pentru anumite sectoare de activitate. Pentru sectorul energiei, de exemplu, exista o alocare foarte mică de doar 10 milioane de euro față de sectorul transporturilor, unde alocarea era de 200 de milioane de euro. Aceasta a însemnat că doar un proiect a fost susținut de fondurile europene pentru energie și celelalte proiecte pentru energie au fost susținute de BEI prin resursele proprii, incluzând aici proiectul Castor în Spania și uh, două legături de uh, transmitere offshore în Regatul Unit. Au fost uh, emise peste 5 miliarde de obligațiuni uh, cu un instrument de susținere de 850 de milioane și aceasta a susținut uh, capacitatea BEI pentru instrumente de 230 de milioane. 230 de milioane care au fost absorbite practic în programele generale și care au susținut 5,2 miliarde de obligațiuni emise și uh, capital de proiecte de peste 7 miliarde. Iată un scurt rezumat al proiectelor susținute. În primul rând, proiectul Castor din Spania, urmate de proiecte în Belgia, Germania, Franța, Irlanda, Regatul Unit, din nou Franța și Italia. Aceasta este schema proiectelor uh, susținute. Și acum, referitor la raportare. Regulamentul 670 din 2012 prevede o raportare către Parlament la șase luni de zile și către Consiliu. Acest ciclu de raportare practic s-a încheiat în prima jumătate a anului 2016, rapoartele fiind făcute uh, în legătură cu etapa de finalizare a proiectelor. Un proiect uh, de raport interimar a fost publicat uh, în 2013 și um, a mai existat un raport final publicat în 2015 uh, pe baza informației din 2014. E vorba de o evaluare care s-a făcut um, în mod independent și care a fost făcută la cererea Comisiei Europene pentru a vedea dacă această inițiativă trebuie prelungită sau nu. Concluzia evaluării a fost una pozitivă Vedeți aici rezultatele la care s-a ajuns. Inițiativa a fost uh, uh considerată ca un instrument uh, foarte interesant pe termen lung pentru finanțarea infrastructurii europene, un instrument uh, care a utilizat bine fondurile europene. Efectul pârghii a fost de 30 de ori în ceea ce privește costurile pentru proiecte și utilizarea resurselor din bugetul UE. Instrumentul a răspuns cererilor pieței din punctul de vedere al structurii și al felului în care a susținut tranzacțiile individuale iar uh, combinația între resursele UE și BEI a fost foarte utilă, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere al politicilor și al vizibilității acestor proiecte pentru investitori, pentru ca aceștia să fie mai dorniși să susțină aceste nouă instrumente. Din punctul de vedere acum al adiționalității, instrumentul a fost considerat ca unul util, ca un instrument suplimentar care nu existase anterior pentru a susține investițiile pe termen lung. S-au făcut și câteva recomandări pentru a ne centra pe proiecte care să întărească valoarea adăugată la nivelul UE, în special proiecte la nivel transfrontalier. S-a dorit de asemenea să se țină cont de expertiza care a fost achiziționată în uh, proiectele pilot și pentru a extinde această inițiativă, de exemplu în cadrul CEF, Valoarea adăugată europeană a fost uh, evidentă în special în proiectele de risc ridicat și în țările cu risc ridicat. Este un uh, rezultat foarte interesant pentru aceste țări și adiționalitatea a fost uh, susținută de faptul că s-au implicat instituții precum Comisia și BEI, dar această uh, adiționalitate trebuie să ajungă la găsirea de noi surse de finanțare ca un complement uh, care să reprezinte o alternativă față de finanțarea clasică făcută de sectorul bancar. Etapa uh, pilot s-a finalizat, evaluarea independentă care a fost făcută a tras concluzii pozitive, deci instrumentul va continua în cadrul mecanismului de conectare a Europei, în cadrul EFSI, în cadrul planului Juncker este un instrument care poate fi utilizat, în special în acele proiecte care nu pot fi susținute de CEF. Aici se includ sectoare precum infrastructura de tip social, energii regenerabile, care sunt foarte atrăgătoare pentru investitori, dar care sunt considerate a, a, proiecte cu risc ridicat. Deci se dorește prin acest instrument să se ofere finanțare și pentru astfel de proiecte de risc. Intenția era aceea de a completa această inițiativă cu alte instrumente cu o abordare simulară, similară în special cele de tip cooperativ, uh, proiecte care să includă nu doar obligațiuni, ci și alte uh, mecanisme alternative. Există și o anexă foarte detaliată Primul proiect în această inițiativă a fost uh, proiectul Castor în Spania. Era vorba de 1,4 miliarde de euro care au fost emiși în obligațiuni în 2013. Era vorba de uh, un centru de uh, înmagazinare pentru sistemul de gaze din Spania și acest proiect a fost uh, finanțat prin emiterea de obligațiuni, astfel încât să se ajungă la finalizarea proiectului. Uh, concesiunea s-a făcut pe aproximativ 30 de ani. O companie uh, spaniolă a fost cea care a realizat proiectul iar din punct de vedere financiar s-au uh, atras 29 de investitori din Europa întreagă și prin uh, această inițiativă de obligațiuni uh, s-a ajuns la un nivel foarte ridicat de finanțare, practic o finanțare pentru o perioadă de 20 de ani prin obligațiuni. mai multe detalii în legătură cu proiectul Castor și ce s-a întâmplat după aceea, după obligațiunile care au fost emise în iulie 2013 și ce s-a întâmplat înainte. Iată, aici aveți câteva detalii. Practic, concesiunea a fost adoptată în 2008 printr-un decret regal a, al guvernului spaniol Proiectul s-a semnat în 2008, ehm, instrumentul de finanțare s-a făcut eh, trei ani mai târziu pentru a oferi finanțare pe termen lung în loc de finanțare pe termen scurt, așa cum eh, ar fi oferit-o sectorul eh, bancar clasic. Și în septembrie 2013 a existat o activitate uh, seismică importantă după ce fusese injectat gaz uh, la locul respectiv. Urmarea acestei activități seismice s-a hotărât să se pună capăt injecției de gaze. Au început să facă analize de către autorități și de către investitori pentru a vedea ce s-a întâmplat și uh, care ar putea fi consecințele pentru viitor. În iulie 2014, compania care realiza proiectul ESCAL a dorit să cedeze concesiunea înapoi guvernului. Acest lucru a fost uh, confirmat în uh, decretul regal din 2014, după care a urmat o decizie a autorităților spaniole pentru a accepta această cedare în concesiune în octombrie 2014, lucru care a fost inclus într-un alt decret regal și în noiembrie 2014, practic, s-a plătit înapoi prețul finanțării și s-a făcut, uh, s-a făcut transferul de valori către Enegaz Transporte. Decretul din 2008 uh, a stabilit uh, ce se întâmpla cu dreptul concesionarului și predarea acestei concesiuni, fondurile care trebuiau plătite înapoi și anume echivalentul valorilor inițiale ale proiectului și în felul acesta obligațiunile care au fost emise au fost uh, uh replătite în 2014. S-au înregistrat uh, și o serie de plângeri încă din 2013. Uh, în legătură cu uh, nerespectarea anumitor condiții din Directiva Europeană pentru Mediu. Acestea au fost înregistrate prin mecanismul de plângere al BEI. Este un proces uh, care este în curs acum și pe baza acestora v-am spus că uh, banca a lansat o evaluare independentă pentru a vedea ce s-a întâmplat în acest proiect. Acum, abordarea BEI față de acest uh, proiect. Noi am ținut cont uh, de toate cerințele clasice pe care le aplicăm unor astfel de proiecte. Evaluarea făcută a identificat uh, riscuri legate de foraj și de stabilitatea rezervorului, dar noi am considerat că proiectul respecta practicile sigure din industrie și că se respectau uh, legislația națională și UE. Locația proiectului Castor, care se află în regiunea Amposta, la 20 de kilometri distanță de litoralul uh, din zona Valencia, era o fost uh, regiune de foraj uh, petrolier și nu era cunoscută ca fiind o zonă cu activitate seismică. Bineînțeles, uh, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări și am și colegi experți care ar putea intra în detalii. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru aceste informații. Aș dori să vă spun că noi suntem Comisia de Control Bugetar a Parlamentului European, ceea ce înseamnă că avem competențe în acest domeniu și pe noi ne interesează, bineînțeles, ce fel de riscuri există încadrate în competențele noastre în ceea ce privește acest proiect de mediu, acest proiect UE, riscuri de mediu și așa mai departe. Mă bucur că raportorul de la Econ se află alături de noi, pentru că în um, raportul lor spuneau că ne consiliem aici, așa că puteți să luați și dumneavoastră cuvântul. Le-ați cerut, vă dau cuvântul și apoi va avea cuvântul doamna Ayala. Ok, <laughs> vielen Dank. Voy a hacer mi intervención en, en castellano. Da, voi interveni în spaniolă. Domnul Hoyer, președintele Băcii, a venit la un moment dat uh, în fața Comisiei uh, Econ și ne-a spus că acest proiect a fost o adevărată tragedie. Însă cred că astăzi trebuie să vedem dincolo de această tragedie, uh, dincolo de cutremurele care au avut loc, să vedem ce nu s-a făcut bine la acest proiect. Nu știu dacă vă reamintiți, este un lucru important și anume că cetățenii spanioli sunt cei care trebuie să plătească factura pentru că din ianuarie 2016 au trebuit să plătească în plus 1,3 miliarde de euro și Escal um, Auges se află acum în instanță pentru că autorizația de funcționare a fost anulată practic uh, de către un tribunal din Castellon și Autorizația uh, de mediu a fost de asemenea anulată de către uh, Curtea uh, Tribunalului Suprem. Deci, iată, sunt niște greșeli care au fost făcute atunci când s-a dat undă verde a acestui proiect și aici este implicată și responsabilitatea băncii. Se vede foarte bine aici, în slide-ul pe care îl avem în față, că uh, bei a tras concluzia, în urma evaluării, că proiectul s-a făcut respectând legislația națională și europeană și avem deja două sentințe în Spania care ne arată că n-a fost chiar așa. Deci prima întrebare pe care aș avea-o depus este care este concluzia pe care o trage BEI în legătură cu această uh, due diligence care se spune că a fost respectată. Acum, un al doilea comentariu exista o scrisoare de garanții de 200 de milioane de euro care a fusese oferită de BEI și se aștepta ca această scrisoare de garanții să fie executată. Aș vrea să vă întreb dacă până la urmă s-a realizat acest lucru și Ținând cont de faptul că au existat ilegalități în cadrul acestui proiect, vreau să vă întreb dacă um, s-ar fi putut să nu se uh, execute acea scrisoare de garanții. Pentru că, iată, au fost încă 200 de milioane de euro care au fost plătite uh, unei companii care practic nu a respectat legea. Deci vreau să știu dacă această scrisoare de garanție a fost executată sau nu și dacă s-a uh, criticat în vreun fel acest lucru. În al treilea rând, Există cetățeni care s-au organizat într-o adevărată platformă pentru a, a protesta împotriva unor astfel de proiecte. Uh, um, s-a vizitat uh, locul respectiv, locația respectivă cu o delegație din partea BEI pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo și vreau să vă întreb dacă aveți uh, un termen limită pentru a oferi un răspuns acestor cetățeni. Mulțumesc, doamna Iala, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt și eu absolut de acord cu tot ce a spus uh, colegul Urtasun. Și în afară de aceasta, Aș vrea să mă adresez uh, Băncii Europene de Investiții, pentru că atunci când s-a făcut o evaluare a riscurilor, nu trebuie să se facă doar o evaluare a riscurilor de natură financiară, ci, așa cum ați arătat și dumneavoastră, în, uh, la al doilea aliniat pe care îl avem aici în față, e clar că existau riscuri diferențiate, pentru că uh, o zonă care nu avea activitate seismică din anii 70 uh, până la momentul acela, acesta era un uh, factor de risc uh, interesant de evaluat la Centrul de Evaluare a Riscurilor de Proiecte în cadrul BEI, trebuia deci să se țină cont și de altfel de riscuri, nu doar de riscurile financiare și bănuiesc că BEI s-a gândit și la posibilitatea ca proiectul să meargă bine sau nu, pentru că până la urmă riscul are legătură cu uh, succesul final al proiectului. Pe de altă parte, atunci când la Parlament negociam uh, EFSI cu Comisia, mi-aduc aminte că vicepreședintele Katainen considera proiectul Castor ca un preproiect de tip EFSI, pe care Comisia și BEI-ul uh, le prezentau. Deci vreau să știu în ce măsură acest proiect Castor are implicații asupra fondurilor EFSI. Și pentru că ne aflăm la Comisia de Control Bugetar cred că ar trebui să clarificăm un lucru. Nu știu în ce măsură au fost protejate aici interesele Uniunii Europene, pentru că dumneavoastră ați spus aici că uh, s-au dat înapoi obligațiunile, să nu ne-ați precizat dacă acest lucru s-a făcut 100%. Vreau să știu în ce măsură banii europeni erau angajați în, acest, în acest proiect și dacă toți banii au fost recuperați sau nu, pentru că, după cum s-a spus aici, o bună parte a costului acestui proiect a căzut uh, până la urmă pe umerii contribuabililor spanioli. Deci e un lucru pe care ar trebui să-l delimităm foarte clar, să vedem în ce măsură bugetul european a avut de suferit și în ce măsură această povară a căzut pe umerii spaniolilor. Iar dacă e să uh, învățăm uh, ceva pentru proiectele viitoare, ar trebui să vedem dacă Centrul de Evaluare a Riscurilor pentru proiectele EFSI, care sunt în curs la ora actuală, dacă acest centru și-a schimbat criteriile de evaluare în funcție de uh, rezultatele la acest proiect, pentru că există proiecte în multe domenii, transporturi, infrastructură și așa mai departe și centrul de evaluare, acel hub pe care îl are uh, BEI-ul pentru a implementa proiectele EFSI, cred că ar trebui să aibă experți pentru a evita astfel de situații. Mulțumesc! Vă mulțumim, nu vrea nimeni să mai ia cuvântul, atunci vă dau cuvântul Comisiei sau domnului Vali, apoi dăm cuvântul Bei și eu. Domnul Vali. Sì, rapidissimo. Eh, sulla questione ci siamo già... Da, foarte repede, doamnă președinte. În cea... Am discutat despre acest subiect deja și la Econ, pentru că planul Juncker e de fapt o extindere a acestei inițiative privind uh, emiterea de obligațiuni. Trebuie să fim foarte atenți ce finanțăm, ce fel de valori se fac în ceea ce privește impactul economic și de mediu, posibile conflicte de interese în ceea ce privește evaluările. Trebuie să avem o anchetă clară, responsabilă, să vedem cine ce cum finanțează anumite proiecte nedurabile au fost finanțate sub planul Juncker. Autostrada A4 este din nou extinsă, e deja nedurabilă aceasta și acesta e un subiect care a fost uh, anchetat încă de ceva vreme, e suspectată o fraudă acolo. Continuăm să verificăm banii care se scurg prin această gaură neagră și trebuie să facem ceva împotriva acestor fenomene să nu mai existe pe viitor și trebuie să nu mai finanțăm uh, nici alte lucrări în regiunea mea, în regiunea Brescia, Bergamo, Milano. Eu am mers pe această autostradă săptămâna trecută și am cheltuit 10 euro ca să merg 20 de kilometri se poate merge pe toate autostradele în Elveția, în Elveția un întreg an cu 40 de euro. De ce la noi e atât de scump această infrastructură? E clar că cineva face diferite speculații pentru a câștiga atât de mulți bani. De aceea e nevoie neapărat de reguli. Bun. Analizăm infrastructurile care cu siguranță nu vor supraviețui foarte mult timp, cum sunt aceste autostrăzi. Și când vorbim de dependența energetică a Europei, e clar că nu putem să tot importăm gaze naturale. Trebuie să ne axăm pe proiecte, pe energii rege, regenerabile, astfel încât să fim independenți din punct de vedere energetic. Și BEI ar trebui să fie atentă la asemenea aspecte și nu să asculte doar ce spun marile grupuri de interese, lobbyiștii și așa mai departe, pentru că doar îi supără pe contribuabili și afectează reputația BEI. Cu siguranță ar trebui să ne asigurăm că banii BEI sunt folosiți pentru dezvoltare durabilă, de pe urma cărora toată lumea să aibă de câștigat. E nevoie să avem un grad de claritate în ceea ce privește planul Juncker. Pe moment mă îngrijorează ce văd. Există proiecte pe oțel, pe gaz, extinderea la autostrăzilor, foarte puține proiecte care să aibă o latură durabilă și de mediu, proiecte care să fie orientate spre viitor. Așa că e nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește selectarea proiectelor și e nevoie de angajamente clare. Oamenii chiar să facă ceea ce au spus că vor face. Pentru că dacă nu, banii vor tot dispărea așa, vor da profit băncilor, investitorilor, însă costurile sunt întotdeauna împărțite între ceilalți. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Ne spuneați înainte că această inițiativă de emitere de obligațiuni se adresa proiectelor cu uh, risc înalt. V-aș întreba ce e pentru dumneavoastră un risc înalt, că probabil și aici există diferite valori. Și aveți cuvântul să răspundeți și la celelalte întrebări. Vă rog, domnule. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru invitație. Cum spunea domnul Murphy, și am văzut și în prezentare, există acest mecanism de plângeri individuale care analizează plângerile care au fost primite. Din nou, nu putem vorbi în numele lor, însă le-am spus să pregătească o declarație pe care vă voi citi ca să vedeți cam cum arată situația și calendarul pe care și l-au propus. Acest uh, mecanism se ocupă acum de două plângeri în ceea ce privește proiectul Castro se axează pe diferitele aspecte de supraveghere bancară. Ancheta este în continuare și sperăm că se va finaliza cândva în a doua jumătate anului 2016. Se ține cont aici de impactul asupra mediului, riscurile industriale ale proiectului și de asemenea și de chestiunile economice și de reglementare. Acesta este, aceasta este declarația din partea mecanismului de plângere pe care o împărtășim. Noi nu reprezentăm acest mecanism acum. Întrebarea legată de valoarea riscului și ce a făcut Bay. Din nou, pentru toate proiectele pe care le finanțează, acestea se aliniază cu cererile bancare din acel moment, se ține cont de informațiile disponibile atunci. Proiectul, vă amintesc, făcea parte din planul uh, spaniol de, energie, de infrastructură energetică. S-a făcut o evaluare de, ministru, de mai multe ministere din Franța, în anul, din Spania în 2016 conform normelor uh, Uniunii Europene care erau în vigoare în acest timp. Înțeleg că o parte din acestea au fost acum uh, puse sub semnul întrebării și că unele dintre ele au fost um, schimbate în curți. S-a făcut o evaluare a impactului a proiectului, au existat consultări publice și autoritățile competente spaniole au aprobat acest proiect în consultare cu toate autoritățile implicate. Existau deja permise și autorizații încă dinainte ca BEI să aprobe finanțarea. În studiu se discută și despre chestiunea legată de seismicitate, înainte ca proiectul, s-a discutat înainte ca proiectul să fie aprobat de autoritățile responsabile. Lecții învățate, cred că e greu să venim cu un răspuns complet. Într-adevăr, multe din aceste aspecte sunt subiectul plângerilor primite de BEI. Munca se află în desfășurare deja de 2 ani. Acum se apropie de final cu raportul pe care îl așteptăm spre finele anului învățămintele care trebuie trase vor fi trase, trase într-adevăr. Unele dintre directivele UE au trec, au, s-au modificat de atunci, de acum 5-6 ani și bineînțeles că se va ține cont și de acest aspect de BEI pentru viitoare proiecte de această natură. Pentru a răspunde la a doua întrebare în ceea ce privește garanțiile această inițiativă de emitere de obligațiuni pentru BEI voia să vină cu lichiditate în proiecte, în cazul în care existau probleme cu venitul sau costurile de construcție erau extinse. Garanția exista și era subiect al contractului întâi al concesiunii ca atare și apoi în documentația de contract, asupra cărora s-a căzut de acord din partea sponsorilor, celelalte părți implicate și eBay. Garanția putea fi pusă în funcțiune dacă existau evenimente care să o facă să intre în acțiune. Și apoi, pentru că s a luat decizii din partea sponsorilor și autorităților spaniole, în ceea ce privește concesiunea, nu a fost activată această garanție. Așa că angajamentul nostru pentru proiect în ceea ce privește garanția a fost anulat după un an, după ce concesiunea a fost făcută. Am fost un agent pasiv în ceea ce privește aceste decizii luate la nivel de contract de concesiune. a fost o cerere făcută de sponsor și autorizată de guvernul spaniol. Dacă lucrurile nu ar fi stat așa și ar fi existat evenimente declanșatoare pentru o garanție, de exemplu, o lipsă de bani în ceea ce privește acoperirea obligațiunilor, da, ar fi intrat în funcțiune garanția, însă cuvântul, însă situația nu a stat așa. În ceea ce privește fondurile EFSI și folosirea fondurilor UE, proiectul nu a fost un proiect care să fie sprijinit prin fondurile bugetare UE. Cum spunea și colegul meu, această facilitate, această garanție de 200 de milioane nu a fost utilizată. Dar niciun fel de fonduri nu se afla la risc. Sprijinul BEI pentru proiect se făcea în contextul inițiativei de emitere de obligațiuni, trebuie erau încurajate diferite companii să investească în infrastructuri pe termen lung și asta pentru că exista un sprijin mai mic în ceea ce privește asemenea proiecte, banca s-a folosit de propriile resurse. În ceea ce privește EFSI, Castor nu e un proiect EFSI, Așa cum discutam și înainte, Castor e un proiect care a fost inițializat în anul 2008, construcție și completare în anul 2013 și încheiere în 2013, deci nu ne suprapunem cu perioada programului EFSI. Cu toate acestea, instrumentul privind obligațiunile și intenția de a mobiliza capital pe termen lung pentru proiecte în Europa, între acestea există o, o legătură cu ceea ce trebuia să facă instrumentul privind inițiativa de emitere de obligațiuni și EPSI. Proiecte mai riscante. E clar că intenția instrumentului de emitere de obligațiuni era să fie o garanție parțială, astfel încât să îmbunătățească calitatea proiectelor. Sunt acoperite multe proiecte cu tipuri diferite de riscuri pentru investitori. Cum spuneam și înainte, îmbunătățirea în ceea ce privește ratingul de credit pentru proiectul uh, Creating era cu unul deasupra față de regatul Spaniei, când au fost emise obligațiunile în anul 2013 investitorii, cum evaluează ei riscul proiectelor, depinde de fiecare proiect luat în parte. Însă, în cazul Castro, situația care a avut loc e următoarea. A fost un eveniment de forță majoră un eveniment care nu fusese prevăzut și care a avut efecte foarte mari asupra proiectului. Și, bineînțeles, folosirea instrumentului ca inițiativa de emitere de obligațiuni este să acopere riscurile, incluzând aici și forța majoră. Așa că cadrul uh, contractual din uh, legislația spaniolă a permis proiectului să fie transferat apoi din nou în uh, proprietate publică. Însă obiectivul uh, inițiativei privind obligațiunile și altor instrumente e să ajute în evaluarea riscului. Alte țări s-au menționat pro- proiectele italiene sub EFSI. Aceste proiecte au fost sprijinite sub inițiativa de emitere de obligațiuni proiecte aflat din uh, faza pilot. A fost un proiect în care concesionarul erau companii publice din regiune și autorități naționale. Ce se întâmpla? Era vorba de o finanțare pe termen lung și de o refinanțare, o combinație de finanțare bancară și uh, finanțare din partea companiilor, astfel încât proiectul să aibă o finanțare pe termen lung. A fost un uh, proiect sub inițiativa de emitere de obligațiuni și de aceea a primit un rating de credit îmbunătățit. A fost astfel făcut pentru sectorul public, de sponsor și proprietari. Prin folosirea acestei inițiative, obligațiunile au fost cu două ratinguri sub deasupra statului italian, astfel încât au fost atrași investitori pe termen lung din întreaga Europa. În ceea ce privește tarifele și taxele, în mandatul nostru nu se acoperă astfel de decizii privind cadre de reglementare, însă reglementarea acestor taxe ține de autoritățile de reglementare naționale. Și noi finanțăm proiecte în care, nu finanțăm proiecte în care criteriile sunt deja stabilite prin decizia altora. Experiența legată de această inițiativă de emitere de obligațiuni și accentul pe riscuri, cum spunea și domnul Rejon, ei bine, vor fi niște lecții de învățat de pe urma proiectului Castro, bazându-ne pe mecanismul de adresare de plângeri, după ce acest mecanism își va finaliza studiul, vom vedea. Acum e prea devreme să spunem ceva foarte clar în ceea ce privește lecțiile pe care le-am învățat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum din partea Comisiei Europene, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. B a venit deja cu un răspuns cuprinzător, însă aș vrea să subliniez două puncte care sunt foarte importante, pentru că și dumneavoastră ați menționat ce înseamnă risc, de exemplu, în contextul planului Juncker. După părerea noastră, noi credem că EFSI este proiectat astfel încât să financeze proiecte care au un risc economic și financiar, care pot să presupună și un risc tehnologic. În niciun caz nu ne dorim proiecte care au riscuri de mediu și și sociale mai ridicate decât cele normale în care se implică BEI. Obiectivul nostru este să creștem investițiile, însă nu ne ținând cont de criteriile pe care le avem la BEI. Așa că BEI va fi întotdeauna atentă la due diligence. De obicei aceasta este foarte riguroasă și, bineînțeles, e foarte important ceea ce face și mecanismul de plângeri și ce sublinează în cazul Castro. Putem asigura și Parlamentul și Comisia că dacă sunt lecții de învățat de pe urma acestei experiențe, le vom învăța. Un al doilea punct pe care aș dori să-l menționez, ceva spus și de domnul Valdi, și anume proiectele de sub EFSI. Probabil vă amintiți că nu există cote sectorale sau naționale sub aceste proiecte. Eligibilitatea apare în temeiul juridic. Acestea fiind spuse, de exemplu, dacă e să vedem proiectele energetice, majoritatea sunt pentru eficiență energetică, regenerabile, proiecte durabile. E adevărat că mai există și altfel de proiecte, da, știu că există și niște proiecte privind gazele naturale, da. Însă pe termen lung, de exemplu, și în sectorul transportului, accentul era pe autostrăzi, dar acum se încearcă să se facă câte ceva și în ceea ce privește porturile, material rulant și alte tipuri de mijloace de transport mai durabile. Obiectivul principal e promovarea investițiilor, însă aș spune că ne dorim tot mai mult să existe investiții durabile pe viitor. Vă mulțumim. O propunere de procedură. Auzim că la sfârșitul anului va exista acest raport din partea autorității de plângerile de Beiș. Aș vrea să primim și noi acest raport. Ar trebui să fie public, nu? Și atunci să vedem dacă trebuie să devenim activi din nou. Pe moment îmi este foarte greu să văd ce ar trebui să facem altfel. Însă ne va preocupa în continuare acest subiect și cred că și Comisia ECON va continua să lucreze pe acest subiect pentru că are competențe mai mari decât noi acolo. Noi suntem pentru interesele financiare ale Uniunii. Așa că noi depindem un pic și de Comisia Econ, care să ne spună, da, vă rugăm, implicați-vă, pentru că există și aici aspecte care cad sub mandatul nostru. Cam aceasta ar fi propunerea mea procedurală, dacă sunteți de acord. Doamna Ayala, vă rog. Da, doamna președintă, eu, deși la Castor ni s-a spus în mod clar că până la urmă nu a avut de suferit bugetul în acest caz. Eu, la momentul respectiv, când s-a vorbit despre proiect, deși nu toată lumea era de acord, vorbisem despre posibilitatea de a avea un fel de uh, raport asupra FC pe viitor, tocmai pentru a putea reveni astfel de probleme, probleme care ar avea de face cu anumite riscuri sau intervenții. Uh, Așa că ne-am putea gândi la o, even- la o ulterioară reuniune a coordonatorilor să revenim la această propunere a grupului meu pentru a avea o astfel de atitudine preventivă față de proiectele pe care le discutăm aici. Mulțumesc. Ja, das nehmen wir gerne auf die auf eine Koordinatorensitzung. Mm, bine. Vom mai discuta la coordonatori și vom încerca să găsim o soluție. Mulțumesc pentru această discuție. Aici se încheie reuniunea publică a Comisiei de Control Bugetar. Ne revedem la ora 3 în ședință publică. Avem un atelier referitor la uh, follow-up-ul misiunii noastre în Grecia privind exproprierile. Toți cei care nu uh, au dreptul de a participa la reuniunea coordonatorilor sunt rugați să părăsească sala. Mulțumesc și aici se încheie ședința publică.